Okay. Let's see if we... Să vedem dacă putem începe. V-aș ruga să las loc. Încă nu votăm. Deci, dacă ați putea să luați loc, vă rog. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul lui Pablo privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării. Este un raport pe care l-a preluat în urma deciziei între noi sau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru informarea pe care ați oferit-o nu ar fi fost necesară. Oricum, mulțumesc. Este, după cum spun un raport, în care este vorba despre modernizarea protecției eh, plan penal al monedei euro și a altor monede, se eh, înlocuiește de fapt o decizie cadru noi sprijinim ideea de a actualiza această decizie pentru a armoniza măsurile de sancțiune pentru falsificarea monedelor, mai ales într-o perioadă de criză. Este necesar să combatem uh, înșelăciunea și contrafacerea în acest domeniu și trebuie să acționăm în comun. Cred că armonizarea în acest domeniu este justificată pentru că uh, Moneda euro are o importanță mare pentru integrarea economică și financiară a Uniunii Europene și cred tocmai de aceea că este important să consolidăm încrederea cetățenilor în moneda euro. Cetățenii trebuie să fie siguri că această monedă va fi protejată în interiorul Uniunii Europene. În acest raport am atras atenția asupra faptului că toate statele membre ar trebui să dispună de aceleași instrumente de protecție. Tocmai de aceea trebuie să colaborăm și trebuie să acționăm coerent Uh, coerent și cu celelalte rapoarte ale Comisiei Econ, acolo unde este vorba despre subiecte înrudite ca de pildă facerea publică a uh, măsurilor, sancțiunilor penale pentru cei care se ocupă de contrafaceri pentru a-i descuraja. De asemenea, uh, sancțiunile trebuie să fie adecvate conform principiului subsidiarității, trebuie să fie configurate cât mai coerent. Este vorba despre un domeniu uh, amplu de aplicare, este vorba atât de bancnote cât și de monede și nu este vorba doar de euro, cu și, cum spuneam, și de alte valute care uh, sunt folosite, care circulă în interiorul Uniunii Europene. Iar în ce privește uh, sancționarea uh, Uh, inclusiv în ce privește uh, instrumentele de falsificare. Uh, de asemenea, trebuie să existe o armonizare a pedepselor și trebuie să existe inclusiv centre de analizare a monedelor în cadrul anchetelor penale. Mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente. Eliza Ferreira, Jean-Pierre Odi, toți ceilalți și am avut uh, mai multe întâlniri cu toți uh, colegii menționați pentru a încerca să cădem de acord, să ajungem la un consens și stau în continuare tuturor la dispoziție pentru colaborare. Mulțumesc, Eliza. Um... Eu nu tenho muito a acrescentar ao que o colega Pablo Zalba. Mulțumesc. Uh, nu pot să adaug prea multe față de ce a spus uh, colegul meu. Aș vrea să mai atrag atenția odată asupra faptului că acest uh, proiect al Comisiei este un document foarte important, pentru că aici um, urmează să fie consolidat și sistemul de sancțiuni penale când este vorba despre monede contrafăcute, de valută contrafăcută, din care face parte și euro. Trebuie să luăm măsuri de descurajare și cred că am găsit și momentul potrivit pentru a le impune. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru activitatea cu adevărat foarte bună pe care a desfășurat-o pentru că proiectul de raport al domniei sale este foarte reușit și eu cred că propunerile de amendament pe care le face, ca și uh, uh propunerile de amendament care urmează să mai fie prelucrate, vor uh, duce la o îmbunătățire a proiectului propus de către Comisie. Uh, și mă gândesc și la uh, următoarele aspecte. Este foarte important să se pronunțe niște condamnări severe care să fie făcute publice, pentru ca în felul acesta să putem să-i descurajăm pe cei care ar fi tentați să continue operațiile de contrafacere. Pentru că chiar dacă uh, bancnotele falsificate încă nu au fost tipărite, um, urmează să se pronunțe sancțiuni atunci când făptașii sunt prinși. Este o propunere uh, care, de fapt, uh, înăsprește proiectul Comisiei și grupul politic din care fac parte sprijină uh, această atitudine. Noi am ajuns deja la o serie de formule de compromis pe marginea amendamentelor care urmează să fie preluate în acest text și despre asta am vorbit deja la anterioara ședință a raportorilor din umbră. De deci, îi mulțumesc încă o dată raportorului și uh, eu cred că prin această operă de completare și îmbunătățire a propunerii Comisiei ne îndeplinim datoria. Mulțumesc foarte mult! Există altcineva care dorește să intervină din partea verzilor? Da, vă rog. Da, se spunea că Rui Tavares este raportor din umbră. Da, nu sunt Rui, dar nu mă pot uh, abține să nu intervin. Nu vreau să Uh, îl critic pe raportor pentru că, de fapt, noi am căzut de acord în legătură cu toate propunerile noastre. Deci, uh, de fapt, uh, trebuie să-i fac un compliment că a fost în totalitate de acord cu propunerile verzilor și poate că subiectul nu este unul foarte controversat și mă opresc aici cu ceea ce doream să spun. Mulțumesc. Ole, dorești și tu să spui ceva? Da, uh, noi poate că ar trebui să ne referim la moneda noastră națională, dar în ce privește crima organizată, noi am ridicat această problemă de nenumărate ori și uh, cred că este esențială pentru că, de fapt, este legată și de spălarea de bani și de alte infracțiuni severe. Bun, iar acum, din partea raportorilor uh, oficiali, uh, domnul Ashley. Sunt puțin decepționat că nici unul din amendamentele pe care le-am, promis, le-am propus eu uh, au fost preluate în formulele de compromis. Ce vreau să spun este că e important să nu protejăm o singură monedă de falsificare, ci să avem în minte și principiul subsidiarității și eu cred că acest principiu este esențial și trebuie să fie introduse sancțiuni minimale uh, Um, pentru a uh, contracara, de fapt, uh, infracțiunile de acest tip. De aceea, grupul ECR, uh, propunerile așa cum sunt gândite acum, nu le va susține. Mulțumesc al cineva care dorește să intervină, în partea Comisiei, poate? Comisia dorește să intervină? Mulțumesc, doamna președintă. Dorim să Îl felicităm pe raportor pentru activitatea desfășurată. Este o, a, un raport convingător, a, rotnic, în ce privește a, modul în care au fost a, soluționate propunerile de amendament și su, Comisia poate să susțină multe din amendamentele făcute, inclusiv în ce privește introducerea unor sancțiuni minimale. Și Apreciem de asemenea faptul că există și un standard minimal pentru uh, sancțiunile uh, maximale și raportorul uh, a sprijinit acest punct de vedere și inclusiv dorește sancționarea uh, deținerii de instrumentar menit să uh, falsifice monedele. Ne gândim la Convenția de la Geneva și în acest sens este foarte important să acționăm uh, pentru că trebuie să existe și principiul uh, non-discriminării între valute. Este unul din elementele propunerii noastre de altfel, uh, pentru că propunerea noastră se bazează pe Convenția de la Geneva. Și Comisia este foarte mulțumită în legătură cu modul în care a ieșit acest raport, inclusiv amendamentele. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Elisei și lui Filip. Nu știu dacă este o susținere totală din partea PPE și în spiritul poziției verzilor, dar oricum mi-a făcut plăcere să aud intervențiile colegilor. Iar în ce privește ceea ce a spus Ole, bancnotele de 500 de euro, da, eu m-am gândit că uh, poate că uh, nu uh, trebuia să includem în raport, dar oricum, de fapt, atunci când dorim să combatem contrafacerile, trebuie să o facem peste tot acolo unde este posibil și mulțumesc foarte mult tuturor pentru amendamente. Vom ajunge la soluție de compromis, inclusiv în ce privește uh, eliminarea sancțiunilor, dar nu suntem de acord în ce privește stabilirea unor uh, limite minimale și uh, maximale. Deci vom încerca până la urmă ca în perioada următoare să găsim uh, soluții care să fie susținute de toată lumea. Mulțumesc tuturor încă o dată, a fost o plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Votul în comisie va avea loc pe 24 septembrie, <laughs> adică acum, peste câteva minute. Și după aceea, pe 3 octombrie, în altă comisie și după aceea trecem la votul în plenară. Și acum cred că putem să trecem la voturi dacă toată lumea are cartela de vot. Okay, if you've got your cards, can you... Dacă toată lumea are cartelele de vot, vă rog să le introduceți în uh, aparate pentru a uh, vedea dacă sistemul de vot funcționează. Oh, Hang on, hang on now. I'll do the plus ones in a minute. I can't even get my own to work at the moment. Yay. Right, so who's missing? Otmar văd că nu are cartela de vot și Sven, la fel. Da, poate <laughs> vă veți anula reciproc voturile. Nu, nu putem ști. Dar <laughs> poate votul va fi unul interesant din punctul de vedere al alianțelor care se vor forma. Pentru că l-am văzut pe Sven discutim, discutând cu Werner mai devreme. Există un grad de fraternizare care are tocmai loc. Toată lumea e pregătită? Foarte bine. Amendamentul 47. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 52, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 60. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Nu? Compromisul C. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8, cine stă pentru? Teo Teodor? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să vă atrag atenția asupra amendamentelor 8 și 76, identice, de fapt. În momentul în care am avut uh, negocierile, am considerat că trebuie să ștergem uh, referirea la competențele Comisiei de a recurge la acte delegate, apoi în urma consilierii din partea serviciilor juridice ale Parlamentului, uh, trebuie să revenim pentru că uh, actele delegate sunt uh, uh, potrivite aici. Deci, uh, pe lista de vot ar trebui să fie un minus, nu un plus. Da, ați fi putut să le fi retras atunci, spune doamna președintă. Foarte bine. Deci, raportorul dorește să votăm împotriva acestor amendamente. Cine este pentru, împotriva obțineri, respinsă. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Mm, nu înțeleg. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că vom avea nevoie de o verificare electronică. Da, văd că nu există o alianță între VER și PPE, dar avem un vot în plus de la ALDE. Atunci eu nu voi vota. Respins. Da, da, tu ai votat uh, pentru, colegul <laughs> celălalt împotrivă, deci amendamentul este respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că ar trebui să verificăm amendamentul 11. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 12. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J, cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K, cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L, cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M, cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. N, cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. 29. Cine stă pentru, împotriva abțineri se, ad- se adoptă. 30. Pentru, împotriva, abținerii se respinge. Compromisul O, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. P, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotriva, abținerii se respinge. 41, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Compromisul Q, cine stă pentru, împotriva, împotriva abținerii se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. 44. Pentru. Împotriva țineri se adoptă. Trecem la compromisul R. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. Putem vota în mod electronic textul în forma sa modificată, rog. S-a închis votul se adoptă cu 42 de voturi pentru, nu, 44 de voturi pentru, niciun vot împotriva, o abținere. Și acum votăm legi- uh, propunerea de rezoluție legislativă și să vedem, poate vom avea același rezultat. Închidem votul. Și avem același rezultat, 44 de voturi pentru, niciun vot împotriva, o abținere. Foarte bine. Acum trebuie să votăm, votăm și mandatul. Nou, noua regulă 70 și uh, raportorul, cred că are cuvântul. Da, în primul rând, Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor pentru colaborarea pe marginea acestui raport, care a fost unul foarte sensibil. Sper că în cadrul dialogului tripartit vom putea să ne apărăm poziția și aș propune să intrăm în dialogul tripartit și nu să mergem în plenară. Doamna președintă, raportorul propune să deschidem un acord în prima lectură, negocierile pentru a încheia un acord în prima lectură. Și mandatul este reprezentat de raportul pe care tocmai l-am adoptat și compoziția echipei de negociere um, va fi cea obișnuită. Președintele, vicepreședinții, raportorul și raportorii din umbră. Putem vota electronic această propunere? Dacă sunteți pentru, înseamnă că sunteți de acord cu inițierea negocierilor. A votat toată lumea. Deci, 43 de voturi pentru, 3 voturi împotriva, nicio abținere. Da, voturile devin tot mai complicate. Și acum trecem la următorul punct, punctul 13 de pe ordine de zi, protecția monede euro și altor monede împotriva falsificării. Tocmai am discutat acest punct. E pregătită toată lumea foarte bine. Uh, amendment 5. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 14 pentru. Nu, se pare că e caduc, spune președinta. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8 pentru, președinta se oprește 8, deci pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 se retrage, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul a pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 se retrage. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic acum. Textul așa cum a fost el modificat. Plus două voturi. A votat toată lumea. 41 pentru, 4 împotriva, nicio abținere Da, mulțumesc. Și cu asta am încheiat uh, capitolul voturilor. We're a bit early for Mr. Taylor's report. Does that matter? Hmm? Uh, oh, 45, uh, you say? Ah, 45. Yeah, or whatever. One more. Uh, a da, președinta securitate, de fapt, a fost 45 de voturi pentru. Era cineva care nu avea cartelă. Too many. Yeah, that's what Okay, um, Mr. Pitella... Da, domnul Pitella, care e raportor uh, pentru raportul anual BCE, e pe cale să sosească. Domnia sa a fost președinte la o procedură de conciliere, dar tocmai uh, e pe drum, însă haideți să luăm o pauză de 5 minute ca să-l așteptăm. Nu, nu va fi o pauză lungă, 5 minute, vă rog. Okay. Uh, Gianni's uh, uh, arrived. Președinte, a sosit uh, Gianni. Nu, e, nu e vorba că a întârziat, ci că noi am luat înaintea programului. Aș ruga asistența să păstreze liniștea. E vorba de un raport adițional uh, al nostru privitor la activitatea Băncii Centrale Europene. Bun, e raportul anual pentru 2012, dar ca de obicei, probabil că uh, raportorul ne va spune și câteva cuvinte și despre ceea ce se întâmplă în 2013. Îi dau cuvântul ă, pentru o introducere. Gianni Pitela. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor colegilor și pentru răbdarea cu care m-au așteptat. Însă am uh, prezidat uh, concilierea pentru buget, uh, iată. E greu să fac față mândurilor angajamentelor. Aș vrea să exprim mulțumirile mele pentru cele 247 de amendamente prezentate. Dintr-o prima analiză acestor amendamente, se pare că apar, apar acolo șase chestiuni centrale. Uh, în amendamentele PPE ale socialiștilor, grupul meu și ALDE, se recunoaște practic rolul pozitiv jucat de BCE, mai ales prin uh, programul EMT, în stabilizarea economică a eurozonei. Apoi apare în Parlament o solicitare puternică pentru mai multă transparență și responsabilitate a BCE, după cum știți foarte bine, noua arhitectură financiară și monetară europeană, BCE are noi sarcini și mai mari puteri și pe toate e nevoie și de mai mare transparență. În acest sens, uh, salut amendamentul colegei Gal pentru că este o deschidere importantă în ce privește publicarea minutelor Consiliului Director al BCE. Cred că trebuie să ne concentrăm exact uh, pe acest punct. Din amendamente în plus apare convingerea că BCE trebuie să facă mai multe pentru economia reală, mai ales pentru IMM-uri. Sunt mai multe propuneri în amendamentele depuse. De exemplu, unii propun adoptarea și în Europa unui program similar uh, al uh, celui din Marea Britanie, un fond pentru împrumuturi, apoi mai mulți colegi de la Verzi de la grupul verzilor își doresc uh, un rol mai activ al BCE în ce privește asset-based securities. A, alteori uh, există o divergență de opinii, unii doresc uh, adoptarea unor, un, unii doresc o legătură între programul TMD și a politicile de austeritate, dar asta nu este o poziție care să fie susținută și de PPE, de și ECR ci, ci de cei de stânga. Mai există o divergență de opinii și în legătură cu mandatul BCE centrat doar pe stabilizarea prețurilor sau extinderea acestuia. Eu doresc să găsim un echilibru în politica de schimb a euro într-o fază de mare transformări ale sistemului monetar internațional. E important să reafirmăm rolul pe care poate să joace moneda unică în noua ordine monetară care apare Amendamentul depus de doamna Gal, în acest sens, este o bună bază pentru discuții. Oricum, vom avea timp ca să aprofundăm aceste subiecte la următoarea reuniune cu raportorii din umbră, care se va desfășura joia viitoare. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Um, I'll now move on to the... Mai spune președinte, așa cum dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând pentru PP, doamna Galpelț. Köszönöm szépen Elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a... Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Kezett ehhez a jelent. Doresc să mulțumesc raportorului pentru munca sa. Au fost înaintate foarte multe amendamente, însă ele pot fi împărțite în uh, grupe și, ca în anii anteriori, obiectivul nostru ar trebui să fie să aducem o plus valoare cu acest raport. Aș avea unele remarci generale pe lângă cele referitoare la amendamentele în sine. Ca anul trecut, punctul nostru de plecare l-a reprezentat raportul anual de activitate al Băncii Centrale Europene. Pentru noi este important ca, ținând, ținând cont de faptul că în tratate funcțiile și rolul Băncii Centrale sunt atât de bine definite, acestea trebuie să fie și respectate. În toate statele membre se discută despre necesitatea de a crea noi locuri de muncă, de a îmbunătăți accesul la credite. Însă nu trebuie să uităm că nu acesta este, nu acesta este rolul uh, Băncii Centrale Europene. Pentru mine este foarte important să accentuăm faptul că Banca Centrală Europeană în uh, diferitele sau prin intermediul a uh, unor instrumente specifice, cum au fost uh, tranzacțiile monetare definitive, a, a avut adus la o modificare a situației pe piață. Deci, uh, vedem că Banca Centrală Europeană și-a îndeplinit sarcina și a împiedicat creșterea randamentului pentru obligațiunile de stat. Pentru mine este foarte important faptul că în iunie rata dobânzii de referință a fost redusă. Pe de altă parte, sunt de acord cu colegii care consideră că o rată de referință a dobânzii menținută la, un, la acest nivel redus pe o perioadă lungă de timp uh, s-ar putea să aducă cu sine niște efecte negative. Acum, în legătură cu condiționalitatea. Eu consider că economia reală, indiferent de aceste condiții, trebuie să ajungă Uh, prin propriile puteri la o redresare. În plus, trebuie să recurgem la măsuri suplimentare pentru a ne asigura că politica de tranziție va avea succes și pentru a reduce dobânzile acolo unde acestea sunt prea mari. Sectorul uh, economic și sectorul uh, antreprenorial uh, european se confruntă cu probleme care nu sunt explicate doar de lipsa de credite. Din punctul de vedere al programului dedicat obligațiunilor, acesta a avut o mare importanță, însă când vine vorba de problemele guvernelor, acest program nu reprezintă o soluție pe termen lung, pentru că sarcina Băncii Centrale Europene nu este cea de a finanța bugetele statelor membre. Pe de altă parte, salut faptul că aceste salut faptul că aceste măsuri Um, că volumul acestor măsuri nu a fost unul uh, prea mare. Cred că asemenea instrumente pot fi folosite și pe viitor dacă se respectă o condiționalitate foarte severă. Sunt de acord cu colegii care au uh, propus amendamente în sensul uh, introducerii unei unei uh, relaxări a uh, condițiilor și salut de asemenea faptul că Banca Centrală Europeană va începe să renunțe treptat la toate aceste măsuri pe măsura în care tensiunile de pe piață, de pe piață uh, se vor disipa. Um, nu sunt de acord cu propunerile care discută mărirea uh, țintei uh, de inflație urmărită de Banca Centrală Europeană, indiferent de motivarea uh, folosită. Pentru mine este foarte important să accentuăm faptul că Banca Centrală Europeană trebuie să fie condusă într-un mod democratic, însă interpretarea mea este diferită decât cea care reiese din unele amendamente. Eu consider că independența Băncii Centrale Europene uh, trebuie să, se, uh, trebuie să contribuie la îndeplinirea mandatului pe care l-a primit Banca Centrală Europeană. Concluzia logică este că sunt de acord cu propunerile care prevăd un dialog uh, intens în cadrul dialogului uh, monetar. Sunt de acord cu colegii care au amintit de mai multe ori acest punct, chiar și în intervențiile din ședința plenară, și anume noile funcții de supraveghere în cadrul uh, uh Uniunii Bancare trebuie să fie separate de funcțiile legate de politica monetară a Băncii Centrale Europene. Apoi, în cadrul uh, întâlnirilor uh, cu raportorii din umbră, uh, urmează să discutăm despre cum vor fi separate diferitele tipuri de instituții financiare. Există un număr destul de mare de amendamente care discută poziția monedei euro ca o monedă internațională sau rolul uh, femeilor uh, în uh, Consiliul Director al Băncii Centrale Europene. Cred că aceste amendamente nu au ce căuta în acest raport, dar sunt sigură că vom discuta despre ele când ne vom întâlni cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Acum Torvald, pentru ALDE. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorului. Nu, nu intru în uh, detaliu la amendamentelor, pentru că deja unele au fost discutate aici, unele nu sunt foarte relevante, mă voi referi doar punctual la câteva. În primul rând, nu cred că acesta e locul unde ar trebui să cerem revizuirea tratatelor. Nu cred că este, face obiectul acestui raport. Și stau, chiar deși Silvii, care a plecat, vecina mea de scaun, a depus un amendament în legătură cu o dezbatere în mediul academic de care ar fi nevoie. Nu știu dacă ar trebui să subliniem neapărat asta în raport, dar n-aș avea nimic împotrivă. Însă, ceea ce nu susținem noi ar fi vreo cerere de revizuire a tratatului în acest moment. În al doilea rând, în ce privește politica de schimb, politica ratei de schimb, se spune că ar fi o chestiune care ține de apanajul țărilor membre, dar eu cred că este ceva ce ține de sectorul economic al țărilor membre. În anii 70 uh, s-a încercat uh, rezolvarea problemelor economice prin devaluare, care totdeauna e, funcționează foarte bine la început, dar uh, lucrurile nu continuă atât de bine ulterior. Asta nu ar fi însă abordarea preferată de noi. Amendamentele 14 la 16 merg în acest uh, sens. Apoi, în ce privește transparența și responsabilitatea democratică, Toată lumea sublinează nevoia responsabilizării, însă n-ar trebui asta să fie un pretext pentru ca BCE să devină, mai puțin, să devină o bancă mai puțin independentă. Credem că în politicile monetare BCE ar trebui să uh, se bucure de un nivel înalt de independență. Ieri, când am auzit uh, ce a spus domnul Draghi, Eh, am aflat că nimeni nu știe cine ia eh, hotărârea, cine are ultimul cuvânt în legătură cu transparența, Troica, bc ul Deci e bine să discutăm aceste lucruri. Discuția sunt convins că va fi una rodnică. și vom putea să rezolvăm unele din uh, problemele uh, rămase în suspens. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune președinta. Cine ia cuvântul din partea verzilor? Sven? Da, mulțumesc, spune domnul Giggle, pentru că doamna Jolie nu, e, nu poate fi astăzi aici, deci voi da citire declarației este. În primul rând, mulțumesc pentru un raport de calitate, o bază foarte bună pentru a realiza un raport final de calitate, vreau, vrem să subliniem că nu se face nicio referire la implicarea BCE în Troică. De aceea noi solicităm o evaluare în detaliu a modului în care operează Troica și cum se implică BCE în acest cadru. E foarte important să clarificăm și să redefinim uh, care sunt responsabilitățile BCE și aceasta să fie mai responsabilă din punct de vedere democratic în toate programele de asistență și nu spunem în amendamente că e bine să nu avem programe uh, de asistență care se bazeze pe presupuneri prea optimiste. Salutăm amendamentul 161 Schmidt, care invită Consiliul să să regândească uh, implicarea BCE, FMI și Troică în aceeași perspectivă și ca un pas important spre mai multă transparență privitoare la implicarea BCE în statele membre care trec prin criză financiară. E de asemenea important pentru noi, așa cum facem la amendamentul 212, să spunem că iată, conceptul insolvenței uh, și aplicarea concepției BC a lichidităților la statele membre eh, e prea puțin clară. Pentru că conceptul se referă la o situație care poate apărea atât într-o bancă, după determinarea eh, juridică a insolvenței, sau alternativ o situație în care autoritățile de supraveghere competente determină faptul că o instituție nu respectă cerințele minime definite în cadrul legal al cerințelor de capital. Este o fradă foarte lungă, parcă sunt la ora de latină la școală, spune vorbitorul. Deci trebuie să rezolvăm problema lipsei de claritate pentru a garanta certitudinea juridică și a consolida stabilitatea financiară. Apoi amendamentul nostru 146 solicită BCE să facă public către Parlamentul European uh, acordul sau acordurile secrete în legătură cu uh, între altele, sumele uh, ale diferitelor uh, tipuri de active, inclusiv uh, obligațiunile de stat și e clar, Banca Centrală trebuie să fie independentă, dar asta nu înseamnă să nu fie transparență. Pentru problemele de asistență de urgență, pentru lipsă de lichidități, am dori ca BCE să fie și mai transparente și să ne spună câte instituții, țări și ce condiții sunt atașate împrumuturilor, inclusiv ratele dobânzilor. În 2012, Eurosystem consolidated declarațiile financiare au ajuns la 206 miliarde de euro, sumă foarte importantă. În plus, ar trebui să reamintim BCE-ului că s-a angajat să dea publicității uh, documente uh, legale PMD atunci când este vorba de o cerere de a, aplica, de a participa la program. Ar trebui mai multă responsabilitate și apoi amendamentele noastre sunt dedicate în parte la uh, probleme accesului la credit de către IMM-uri. De exemplu, suntem foarte sensibili mai întâi la a obliga instituțiile care le se împrumută bani să crească nivelul de creditare a economiei reale. Și în al doilea rând, ca BCE-ul ar fi bine ca BCE-ul să se gândească la posibilitatea de a adopta măsuri noi, neconvenționale, pentru mai bune condiții de finanțare a IMM-urilor și a întregii piețe. Măsuri și mai justificate atunci când ne gândim la faptul că nivelurile fără precedent de susținere și finanțare eh, de către sistemul euro, către uh, sectorul finan financiar, la fel, salutăm amendamentul 59 a domnului Gula și 63, 68, 125, 127 și 128 ale domnului Tremosa și 70 și 77 care se referă la nevoia unor condiții atunci când se creditează instituțiile care beneficiază de suportul BCE pentru a-și crește uh, nivelul de creditare către IMM-uri. În ce privește notele uh, către Irlanda și acordul cu aceasta, așteptăm evaluarea BCE. În plus, considerăm că e esențial pentru a uh, consolida partea raportului care include Uniunea Bancară cu un organism supranațional de supraveghere a instituțiilor, mecanismul unic de rezoluție și standarde mai solide pentru uh, sistemele de garantare a depozitelor. Și apoi ar trebui să ne gândim și la o separare obligatorie între uh, instituții ca să identificăm exact uh, activitățile bancare care sunt vitale pentru economia reală. Mă opresc aici și subliniez că suntem foarte atenți uh, la amendamentele care, ca să spun așa, depășesc măsura. Domnul Lang, de exemplu, uh, se plânge în general că rata dobânzilor e prea scăzută. Cred eu că e un comentariu pe care l-am pune sub semnul întrebării. Și domnul Epping încearcă să folosească raportul pentru a spune că programele de cumpărare de obligațiuni sunt ilegale. Cred că nu este corespunzătoare această afirmație. Cu asta așteptăm cu interes schimbul de vederi și niște propuneri de compromis foarte valoroase. Mulțumesc dacă mai vrea să vorbească cineva acum. Înainte de a da din nou cuvântul raportorului, do- aș dori colegii să invităm uh, pe membrii necesari pentru a discuta punctele 15 și 16. Nu mai vreau să luăm o pauză. Ar fi bine să fie aici doamna Hübner, domnul Domenici, Philip Lambers, domnul Clute, ca să ne ocupăm de raportul Swinburne. și raportorii din umbră ar trebui să vină pentru punctul 16, deci asistenții sunt rugați să îi convoace aici. Cu asta mă întorc la Gianni. Ai 20 minute la dispoziție. Președinte, 10 secunde. Nu, doamnă președinte, doar 10 secunde pentru a mulțumi tuturor colegilor cunoșteam deja pozițiile lor pentru că cunoșteam amendamentele, sunt uh, importante puncte de convergență pe tot ce privește transparența și alte puncte. Noi ne vom revedea joi dimineață pentru a face progrese și sper să putem face un raport uh, de bună calitate care să oglindească pozițiile majoritare din comisia noastră. Okay, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Foaia de parcurs. Pe 45 noiembrie vom vota, după aceea în plenară în decembrie. Iar acum nu avem încotro, trebuie să luăm o mică pauză uh, până la și 35. O pauză scurtă până când vor veni în sală cei uh, care sunt prevăzuți. Pentru că eu aș vrea să terminăm cu 20 de minute mai devreme. E interesul tuturor. Jean-Paul, ai vreo problemă? Nu, n-am nicio problemă. Dar uh, eu cred că uh, ar trebui să așteptăm puțin. Acum este o situație deplorabilă uh, să terminăm doar în două persoane. Mă aflu în fața dumneavoastră, suntem prea puțini. Cred că, nu știu, trebuie să suspendăm uh, acum ședința pentru uh, mai mult de un sfert de oră. Nu, eu nu vroiam să suspendăm ședința pe trei sferturi de oră, cum crezi și pentru un sfert de oră. Uh, ca să poată să ajungă uh, cei care sunt prevăzuți uh, pe ordinea de zi la punctele următoare. Știu că unii sunt prezenți în sală, dar nu toți. Deci, uh, cred că trebuie să lăsăm și pe colegii noștri să își spună părerea în legătură cu raportul lui Chei. Mă sugerez, pentru că um, noi am prevăzut ora 16.35 pentru etapa următoare, dar vă propun să facem o pauză de un sfert de oră, sperând că cei care urmează să vorbească vor ajunge în sală. Pentru că altfel am irosit timpul. Sper ca asistenții să trimită un SMS deputaților rugându-i să vină. Haideți să acceptăm o întrerupere de 10 minute, dar dacă Jean-Paul ai ceva de, de discutat, bun, putem discuta în legătură cu vânzările în gol, părerea generală. Okay, right. Let's let's resume. We've got. Haideți să vedem că în legătură cu raportul lui K. Oh, Renato nu poate să participe din partea grupului SD, dar se pare că a transmis un text și poate că un coleg din partea grupului SD va prezenta acel document. Și putem în felul acesta să facem o mică punte spre subiect. Dar întâi să-i dau cuvântul lui Kay în legătură cu trecerea în revistă a propunerii de raport. Mulțumesc. Există o suprapunere între amendamentele care au fost înaintate de grupurile politice și uh, chiar acolo unde nu există o suprapunere, uh, uh, pot să uh, susțin mare parte din amendamentele care au fost înaintate, pentru că ele, într-adevăr, pot să ofere o îmbunătățire a uh, variante inițiale. Și pentru că există un consens în legătură cu amendamentele, am putut săptămâna trecută să prezint deja uh, o primă variantă a amendamentelor de compromis pe care le-am redactat. Uh, sper ca raportorii din umbră să le fi uh, primit și după aceea, sigur, le vom transmite tuturor colegilor. Au fost câteva domenii în care lucrurile nu au fost 100% clare în uh, ce privește uh, intenția colegilor uh, și Domenici este unul din autorii acestor amendamente, pentru că um, nu mi-a fost foarte clar uh, care ar fi direcția în care dorește să ne îndreptăm. Propriile mele amendamente au fost uh, în număr mic, am încercat să furnizăm noi informații, să le valorificăm, informațiile care au apărut după ce acest proiect de raport a fost uh, redactat și după aceea am încercat și să elimin anumite ambiguități din raport pentru că uh, au fost colegi care mi-au semnalat uh, asemenea uh, formulări ambigue. Deci voi începe cu câteva din domeniile mai uh, minore în ce privește sectorul asigurărilor. Într-un prim schimb de vedere, uh, am încercat să ne limităm asupra acestui mei, dar există două rapoarte care au fost publicate uh, de către autorități naționale uh, din domeniul asigurărilor, uh, publicate după ce raportul a fost redactat și este important să ținem seama și de ele pentru că, de fapt, în acest sector au fost de desfășurate studii uh, ulterior care sunt importante. Dar în ce privește Uh, baza uh, riscurilor uh, sistemice globale. Noi am reușit să identificăm anumite elemente, inclusiv pentru domeniul asigurărilor din Europa. Nu toate riscurile însă afectează și acest domeniu din Uniunea Europeană. Noi am vrut să ne asigurăm că Omnibus 2 va înregistra progrese în acest domeniu un alt domeniu care este mai degrabă uh, discret, pentru că puține amendamente se referă la el, uh, este legat de CSD-uri, depozitarii centrali de valori mobiliare. Și uh, aici trebuie să existe planuri de redresare pentru CSD-uri, dar aș vrea și să primim informații suplimentare din partea Comisiei, că eu cred că pentru depozitarii centrali de valori imobiliare este nevoie de continuitate în activitatea lor, să vedem care sunt serviciile care sunt considerate a fi cruciale într-o etapă de criză. Și um, aș vrea să susțin uh, să uh, avem o definiție și în ce privește CSDR-ul, regulamentul privind depozitarii centrali de valori mobiliare. Deci ă, dacă am putea să avem o legislație proprie pentru aceste uri ar fi ă, mai bine. Un alt domeniu care ă, a întrunit opinii mai divergente este vorba despre CSP-uri și uh, dacă ne gândim la infrastructura uh, piețelor financiare, um, aceste um, contrapărți centrale um, pot să uh, se bucure de atenția noastră. Pentru că există și o natură transfrontalieră în ce privește CCP-urile și CSD-urile cred că am reușit să um, avem amendamente um, binevenite în ce privește uh, rezoluția uh, contrapărților centrale. Cred că prin amendamentele mele am putut să aduc o contribuție importantă. Toate uh, CCP-urile merită să fie uh, avute în vedere în cadrul proiectului de redresare. Și Există sigur și concepte legate de un clearing indirect uh, în ce privește anumiți participanți uh, la piața financiară. Uh, ar trebui să fie avut în vedere. Merită o atenție deosebită. Cred că unul din subiectele care a fost menționat în raport este această încercuire, izolare în cadrul uh, fondului de refinanțare. Multe din CCP-uri ne spun că uh, există încercarea de izolare a anumitor uh, active. Dar dacă ele oferă posibilitatea să se depășească anumite izolări, se poate ajunge la subiecte potențial conflictuale, inclusiv în ce privește uh, fondul de redresare în situații de eșuare pe piață. Sper ca în viitoarea rezoluție să existe un capitol și în legătură cu aceste aspecte. Iar în ce privește redresare și rezoluție, a existat o dezbatere la întâlnirea cu raportorii din umbră, până unde vorbim despre redresare până și unde trebuie să ne concentrăm pe rezoluție autoritățile specializate pentru rezoluție trebuie să uh, știe care este momentul în care trebuie să intervină, iar uh, contrapărțile centrale în propria lor planificare trebuie să aibă uh, instrumente de redresare, astfel încât să suplimenteze eventual fondurile de redresare cât mai repede posibil și dacă constată că este important pentru a proteja activele clienților și pentru a proteja la modul general piața. Și uh, dacă uh, am constatat că nici uh, o contraparte centrală până acum nu a um, apelat la aceste fonduri, eu cred că trebuie să avem în vedere că Trebuie să uh, încercăm să rezolvăm situații cu care ne confruntăm și care nu au mai existat până acum. Deci, uh, rezoluția din acest punct de vedere trebuie să uh, dispună de flexibilitate pentru a face uz de instrumentele pe care le prevede. Pentru că eu vreau să existe totuși o continuitate operațională. Deci rezoluția trebuie să dispună de flexibilitate, iar în ce privește um, această flexibilitate, trebuie să vedem uh, care sunt elementele esențiale. Dacă activele clienților sunt puse în pericol, atunci uh, apar probleme. Eu cred că trebuie să existe un tratament egal pentru uh, toate tipurile de clienți, pentru toate tipurile de uh, depozite. Aceste contrapărți centrale au o relație cu diversi clienți. Deci, dacă un membru al caselor de clearing semnează un contract, în clientul propriu-zis nu are uh, aceste uh, posibilități. Eu cred că uh, trebuie să ne gândim la grupurile de clienți care până acum nu aveau posibilitate să recurgă la aceste soluții. Eu cred că autoritățile de rezoluție trebuie să încerce să echilibreze până la urmă povara. Eu cred că membrii caselor de clearing, dacă nu mai sunt dispuși să susțină activitatea uh, caselor de clearing, autoritățile de rezoluție trebuie să fie implicați în calitate de mediatori. Deci acestea ar fi domenii uh, pentru discuțiile din săptămânile următoare, dar având în vedere uh, amendamentele care au fost înaintate și discuțiile care vor avea uh, loc astăzi, cred că se vor contura direcțiile de acțiune pentru noi ca să ajungem la un moment dat la formule de consens și care să dea semnalul dorit de noi Comisiei trebuie să uh, creăm garanția că și guvernanța uh, contrapărților centrale va fi cea care este scontată de noi. Mulțumesc și uh, sper să primesc comentarii din partea colegilor. Mulțumesc, Kay, și trecem la raportorii din umbră. Numele PPE are cuvântul Danuta Hübner. Îți mulțumesc foarte mult, Sharon, și îmi cer scuze Uh, pentru că va trebui să plec, pentru că prezidez și o altă comisie. În primul rând, doresc să-i mulțumesc foarte mult lui Kay pentru faptul că a reușit să formuleze aceste compromisuri pe care ni le-a transmis deja de săptămâna trecută. Sunt cu totul de acord cu dumnei. Faptul că am putut, că a reușit să redacteze amendamentele de compromis reflectă consensul, uh, gradul de consens dintre raportorii din umbră și sper că vom putea păstra aceste compromisuri și că vom reuși să ajungem la amendamente de compromis și pe marginea altor părți din raport. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor puncte care au devenit uh, subiectul unor compromisuri. Dacă am înțeles eu bine, Compromisurile sublinează faptul că planurile de redresare și de rezoluție ar trebui să diferențieze între contrapărțile centrale, sistemele de plăți și așa mai departe. Și din punctul de vedere al rezoluției, un obiectiv cheie ar trebui să fie continuitatea serviciilor. Pentru că există unele pieț, părți de pe piețele financiare pentru care nu există alternativă și închiderea acestor uh, uh, părți ar avea niște efecte negative serioase. Înțeleg de asemenea că planul de rezoluție al grupului ar trebui să fie stabilit între diferitele autorități dacă grupul respectiv are entități în, diferi, în jurisdicții diferite. Mai uh, specific acum în legătură cu contrapărțile centrale. Dacă am înțeles eu bine, compromisurile reflectă necesitatea de a uh, supune CPC-urilor uh, acelorași uh, condiții uh, urmate de, de bănci și apoi depozitarii, în ceea ce privește depozitarii central de valori mobiliare. Am înțeles că inițial raportul își dorea păstrarea funcției primare de decontare a acestora și acum, în compromis, să recunoaște importanța de a păstra și alte funcții nucleu ale acestor instituții și deci este vorba de mai multe funcțiuni variate. Și apoi, din nou, dacă am înțeles eu bine, în compromisul să regăsesc formulări mult mai cuprinzătoare referitoare la sectorul uh, asigurărilor societăților de asigurări pentru a ține cont de uh, evoluțiile din acest sector și de um, necesitatea de a merge dincolo de prevederile directivei din 1998, care se reglementează mai degrabă sistemele de plăți. Acestea fiind spuse, sunt de acord cu tine Uh, unele puncte rămân în continuare deschise pentru că nu am reușit să ajungem la niște compromisuri și sper că vom putea discuta, de, uh, discuta aceste puncte săptămâna viitoare. Și într-adevăr, valoarea pentru, pentru clienți și izolarea fondurilor uh, în caz de incapacitate de plată Și apoi uh, punctul legat de uh, când începe tranziția de la redresare la rezoluție și apoi ultimul punct la care doresc să mă refer. Acum mi se pare dificil să ajungem la un compromis pe marginea acestui punct. Este vorba de participarea voluntară a membrilor compensatori uh, înainte de uh, înlăturarea Consiliului de Administrație a unei contrapărți centrale, pentru că este vorba de o implicare posibilă a fondurilor clienților. Însă mă bucură să văd că mergem în direcția unei mai bune înțelege a provocărilor legate de această parte a, a uh, serviciilor financiare și sunt încrezătoare că vom ajunge la un Uh, Uh, punct, la o poziție comună și doresc să-i mulțumesc lui Kay pentru eforturile sale de până acum și acum încerc scuze, dar trebuie să plec. Îți mulțumesc, Bernuta. Știu că este foarte dificil să împaci mai multe sarcini. Uh, nu cred că este nimeni alături de noi care să ne poată citi notele lui Leonardo. Eu sunt uh, raportor din umbră din partea uh, ALDE. Uh, I didn't put in a huge amount of amendments. Mulțumesc. Uh mulțumesc lui Kay și am crezut că se va referi în uh, introducere la amendamente. Cred că încercarea de a face o singură, o singură lege a Comisiei ca să se ocupe de întreg regimul entităților non-bancare și uh, rezoluția acestora și redresarea ar însemna să mergem poate prea departe. E nevoie de mai multe legi. E important să menținem uh, funcționarea uh, acestora într-un moment de criză și cred că la asta se referă majoritatea amendamentelor și e important să ținem cont de linii directoare internaționale, uh, cum sunt cele de la IOSCO, dar sunt de acord cu tine, Kay, că e inevitabil că vor avea un caracter mai general decât ne-am dorit noi pentru Uniunea Europeană. Deci Poate am dorit să intrăm mai în detaliu, dar trebuie să fim și coerenți. Și nu trebuie să creăm mai multă incertitudine. Poate ar trebui să sugerăm acest lucru mai uh, bine. Și mă ocup de asta în amendamentul meu 80, care se ocupă de definirea funcțiilor critice, funcțiilor principale. Uh, serviciilor pe care depozitarea centrală de instrumente financiare ar trebui să continue să le furnizeze. Contează uh, principiul, uh, nu neapărat detaliul. Uh, cred. Apoi, contrapasele centrale sunt problemă centrală care ne preocupă și e important să clarificăm lucrurile, inclusiv reducerea riscurilor de aflare în situația de incapacitate de plată și de multe ori când uh, un, o contrapartă centrală intră în criză, nu este protejată și uh, apoi trebuie să clarificăm mai bine principiul um, acordelor contractuale și trebuie făcută o distinție între pierderile, între cauza pierderilor înregistrate N-ar trebui ca acestea să poată trece drept uh, eroare sau uh, răspundere neapărat a contrapărății centrale, după cum ai spune, după cum ai spus chiar tu, să nu poată fi o linie de apărare a uh, CPC-urilor. Apoi, sigur, o diferență între redresare și rezoluție va fi dificil de făcut. Sunt de acord cu tine că trebuie să trecem la rezoluție în ultima instanță. Și uh, aici uh, putem să ne gândim la acorduri uh, specificate în planul de redresare și poate că asta trebuie să ne dorim și să încercăm să impunem. Dar în ce privește rezoluția bancară și redresarea, da, într-adevăr, aș dori și eu să existe o soluție prezumată, poate intervenții care nu urmează neapărat planul de redresare, pentru că lucrurile în realitate sunt întotdeauna mai complicate decât pe hârtie. Și cred că e foarte bine să avem multă flexibilitate, atât timp cât se explică lucrurile din start. Sigur, e bine să se facă așa, pentru că să se explice deci de la început, pentru că nu putem avea o situație în care se va spune, sigur, există, e foarte bine că există un plan, dar noi vom face cu totul și cu totul altceva. Și de multe ori se minimizează se minimalizează importanța planului de redresare. Trebuie să existe un fel de foaie de parcurs pentru ca investitorii să aibă cât de cât certitudine, să știe mai mult sau mai puțin ceea ce se va întâmpla într-o asemenea situație. Și cred că dacă se ajunge în situația rezoluției, unul din lucrurile cele mai simple e să delimitezi bine toate pozițiile și atunci trebuie să ne gândim și la problema interoperabilității știm că nu se poate face un transfer de la contraparte centrală la alta în caz de datorii și în caz de incapacitate de plată. Asta ar însemna uh, că publicul își asumă responsabilitatea și sarcina de a plăti datorile, ceea ce nu e corect și atunci trebuie să reexaminăm și problema interoperabilității în caz de incapacitate de plată. În ce privește asigurările, Sigur că trebuie să facem ceva uh, cu redresarea și rezoluția mm, companiilor de asigurare și nu cred că le putem încadra într-un cadru general uh, pentru rezoluție. Nu există o soluție unitară pentru tot, toate instituțiile uh, pentru că ar fi și mai greu de făcut diferența între rezoluție și redresare la asigurări decât la bănci. E vorba de un termen mult mai lung acolo mm, a, al evaluării activelor și pasivelor. Deci, noi am încercat să facem o muncă de pionierat cumva la Solvență 2, însă nu am reușit și practic am abandonat acest mare proiect. Avem încă problema transferului de active transfrontalier. Și e o muncă de care trebuie să ne apucăm, însă poate pe bună dreptate ai sugerat în legătură cu contrapărțile centrale, poate că uneori când există anumite tipuri de probleme se pot inventa soluții, dar nu se știe dacă sunt aplicabile, dar putem utiliza anumite articole ca să încercăm măcar să, să facem ceva. În ce privește uh, gestionarea activelor, lucrurile sunt, administrarea activelor, lucrurile sunt diferite. E posibilitatea ca activele să trebuie să fie specificată posibilitatea ca activele să fie transferate. Pentru că dacă autorizarea de administrație activelor uh, dă greș, atunci activele nu pot fi transferate nu trebuie să fie uh, închise într-o cutiuță și să există această posibilitate de transfer. Ce s-ar întâmpla dacă o instituție de mari dimensiuni uh, ar da faliment? Uh, ce s-ar întâmpla cu activele? Ar trebui să poată fi posibile transferarea lor. Cam astea sunt uh, sugestiile mele cuprinse în amendamente. Sper să chiar să reușesc să particip la măcar o întâlnire a raportelor din umbră, pentru că mai am multe de făcut, sunt implicată și în trialoguri, uh, să sperăm că voi putea participa. Acum pentru verzi, Filip. Mulțumesc, Sharon. Poate și eu particip la aceleași trialoguri ca tine. Bun, acum vorbind cu Kay, nu, nu voi lucra cu Vicky pe fiecare dosar, iată că lucrez și cu tine acum, vom vedea cum stau lucrurile. Da, într-adevăr, trebuie să spun că sunt oameni de la ECR cu care pot, că lucra bine. N-a fost o experiență așa de rea. Bun, dați-mi voie să fac niște observații generale. În primul rând, mă îngrijorează puțin că noi uh, clădim tot cadrul legislativ pentru bănci, însă practic acordăm un avantaj uh, unelor, uh, către unele instituții de factură nebancară, dar care intră în competiție directă cu băncile. De aceea cred că Mm, comisia nu trebuie să stea cu mâinile în sân și să facă rapid o propunere. De, deci, practic, nu aș vrea să se ajungă la o situație în care prețul directivei pentru bănci și redresar, redresării să fie uh, să se aplice doar acestora și instituțiile non-bancare să scape, ca să spun așa, Știți că nu prea țin la acest concept de uh, toată lumea se află pe picior de egalitate, dar totuși uh, aici ar trebui realizat uh, un asemenea obiectiv. Apoi, mi se pare cam ciudat că amestecăm toate instituțiile non-bancare într-un singur pachet. Sunt de acord cu cei care spun că o soluție unică nu există în acest caz. Acum câteva cuvinte în legătură cu elementele uh, principale. Ne mulțumește felul în care Kay uh, s-a ocupat de problema recuperării, redresării și rezoluției contra părților centrale și a depozitelor centrali. Uh, noi practic am creat un risc sistemic și atunci trebuie rezolvată problema. Nu înseamnă că dacă niciuna n-a dat faliment până acum din aceste contrapărțile centrale, că acest lucru nu se poate întâmpla în viitor. Știți că nu există niciun instrument de acest tip care să nu coste nimic, deci totul vine cu riscuri și totul vine cu un preț. Asta știm de la americani și până la urmă tot contribuabilii uh, sunt cei care suportă uh, cheltuielile. Dar uh, munca lui Kay a fost foarte bine făcută. Bun, e loc de discuții, uh, că până acum n-am făcut foarte multe uh, pe problema contrapărților centrale și a depozitarilor centrali. Uh, dar în legătură cu autoritatea de rezoluție, aici am avut aceeași uh, discuție uh, anterior și înțeleg motivul, dar trebuie găsit echilibrul între predictibilitate și discreție. Eu nu-mi doresc ca rezoluția vreunui, uh, vreunei instituții financiare să fie un program de calculator, pentru că realitatea e mult mai complexă. Nu vreau ca toate lucrurile să stea la eh, discreția autorităților administrative, care prin acțiunea sau inacțiunea sa, până la urmă, poate prejudicia întreaga societate, inclusiv eh, prejudicii de natură financiară. Deci trebuie să găsim modul de a eh, face diferența între predictibilitate și necesarul caracter discreționar. Și diferența dintre rezoluție și redresare. Dar trebuie să ne asigurăm că orice fel de deviere de la regulile normale, orice fel de excepție, ă, să fie justificată de ă, cheltuieli ă, mai mici. Bun, costul, dacă este suportat de participanții la piață, nu e nicio problemă, dar noi dorim să protejăm interesele generale ale societății și dacă asta înseamnă că, până la urmă, actorii din sistem suportă cheltuielile foarte bine. Nu vrem ca ei să transfere uh, prea multe din costuri uh, societății în general. În legătură cu instituțiile de asigurare, știm că Multe s-au făcut în Solvency 2, în a doua directivă pentru eh, solvență. solvabilitate, de fapt, s-au spus multe în legătură cu volabilitatea echilibrului care a fost atins și cu simetria, dar noi considerăm că una e să administrezi rezoluția și redresarea unei, unei instituții de asigurări, cum e AIG, care are activități internaționale, asigurări de viață, asigurări de produse financiare, pentru că, pe de o parte, ai mult timp la dispoziție și atunci se vede din timp dacă lucrurile se îndreaptă în direcția greșită, dar la instituțiile de altă natură e o chestiune câteodată de ore, minute. Situația evoluează foarte rapid, deci trebuie făcută diferența aici în, în diferitele scheme de uh, rezoluție. Sunt uh, mai multe amendamente uh, care ne convin, asistentul meu ți le va înșira. Poate că n-ai ținut cont de toate recomandările către comisie să se ocupe și de situația reasigurătorilor. Nu știu de ce nu i-a inclus și pe ei. Uh, Poate te-ai gândit că oricum vom vota acest lucru și atunci vor trece și ei sau pur și simplu nu prea uh, dorești ca um, să se ocupe comisia de situația lor. Așa numitele shadow bank, băncile din umbră. O parte importantă a activităților bancare vedem că se transferă spre instituțiile non-bancare și cred că astfel se creează distorsiune ale pieței dacă se impun obligații în legătură cu băncile oficiale și nu se impună aceleași obligații către instituțiile non-bancare care asigură servicii de natură bancară. Uh, regulile ar trebui să fie aceleași pentru toți. Și ar trebui probabil să identificăm uh, exact pe instituțiile non-bancare și apoi acestea să aibă un regim specific pentru rezoluție uh, am depus uh, amendamentele 109 și 110 aici și am dorit să știm uh, ce are de spus uh, raportoarea. Și apoi, unul din aspectele pe care nu prea le luăm în considerare, asta probabil din cauza volumului mare de muncă pe care îl avem, nu am examinat fiecare compartiment al industriei financiare separat. Sigur că riscul sistemic poate apărea din cauza interacțiunilor, interconexiunilor între aceste compartimente, ca să spun așa. De aceea considerăm că sistemul european de supraveghere financiară, asta e la amendamentul 38, a trebuit să aibă un sistem în care riscul uh, întregii rețele este monitorizat. Deci să vedem ce se întâmplă în toate compartimentele și cum uh, se leagă între ele ca să putem identifica riscurile sistemice care pot apărea. Cred că putem fi toți de acord că e mai bine să preîntâmpin decât să apelezi la redresare și rezoluție, dar pentru asta e nevoie să, de, și de instrumentele corespunzătoare. Mă opresc aici și sunt gata să conlucrez cu tine la, dacă, dacă mi vor permite trialogurile. Dar oricum, Sharon are un volum de muncă mult mai mare decât am eu. Mulțumesc. ce dorește să ia cuvântul aici? No, thank you. We uh, will uh, Mulțumesc. Vom transmite comentariile noastre în uh, scris. Mai dorește și altcineva să intervină pe marginea acestui subiect? Voi abuza puțin de calitatea mea de președintă și voi reveni asupra faptului că trebuie să facem o diferență între Într-adevăr, pe bună dreptate, cum spunea și Filip, trebuie să se, dacă există aceeași expunere, există și aceleași riscuri și trebuie să se aplice aceleași standarde și apoi există și alte instituții care sunt mai uh, sistemice. Deci, unele riscuri sunt mai sistemice într-o bancă decât într-o instituție non-bancară. Dacă o instituție non-bancară este la fel de interconectată ca și o bancă, da, atunci are un, aduce cu sine un risc, însă dacă este, are dimensiuni mici, nu este un risc uh, atât de mare pentru sistemul în general este un lucru care trebuie să se reflecte și în proporționalitatea planurilor de redresare și de recuperare uh, care trebuie să existe pentru fiecare instituție în parte. Ok. Ai din nou cuvântul pentru a rezuma. Vă mulțumesc. Tot ceea ce nu se uh, regăsește în uh, textul pe care vi l-am uh, propus, am plecat de la premisa că este atât de diferit încât oricum va trebui să avem un vot separat. Este vorba de un sector uh, imens cu foarte puține asemănări cu ceea ce discutăm noi acum. Este pur și simplu o decizie pe care va trebui să o luăm în urma votării amendamentelor. Și m-am gândit la voturi separate pentru anumite amendamente și uh, am încercat să mă concentrez asupra punctelor care tratează aceleași teme ca și alte amendamente. Uh, celelalte pur și simplu nu pot fi grupate din acest punct de vedere, din punctul de vedere al similarității, apoi al continuării uh, operațiunilor acestui sector. Cred că există un, un consens între toate grupurile politice. Uh, și este foarte important să vedem că cu toții am decis că există un set de instrumente disponibile în funcție de problemele care apar. Dacă problema se leagă de un management defectuos, atunci ai un, alt, un, uh, set, un set diferit de instrumente la care poți uh, recurge. Apoi, uh, punctul legat de discreția autorităților de rezoluție. Îmi place ideea term, term, terminologiei folosite, de a înțelege calea, este, calea care este de urmat. Acest lucru este legat de transparență, pentru că foarte multe contrapărți centrale mi-au spus că nu putem uh, prevedea totul, dar totuși anumite lucruri pot fi uh, prevăzute și atunci uh, trebuie să știi care sunt pașii care sunt de urmat și nu să ne gândim când se întâmplă ceva care ar fi pașii de urmat. Uh, Uh, nu este vorba de a aștepta o catastrofă să se întâmple în mod inevitabil, dar trebuie să fii pregătit să știi ce ai de făcut în, uh, într-un asemenea caz. Din acest punct de vedere, transparența este foarte importantă, pentru că uh, dacă activele unor clienți sunt implicate, indiferent dacă este vorba de un proces de redresare sau de rezoluție, să știe exact ce se întâmplă cu activele lor. Apoi nu trebuie să existe o discrepanță și un dezechilibru între, între clienți și membrii compensatori care fac parte dintr-o uh, contraparte centrală. Și sunt convinsă că vom reuși să găsim echilibrul uh, pot, uh, potrivit. Sunt de acord cu ceea ce a spus Filip. Orice scutire de la standard ar trebui să fie justificată prin reducerea costurilor pentru societate în general. Desigur, uh, unii sunt mai vinovați ca alții, alții sunt mai responsabili decât alții, dar uh, dacă ierarhia este bine definită, atunci lucrurile cred că vor uh, funcționa bine. Sunt convinsă că vom discuta foarte mult despre această diferență între procesul de redresare și cel de rezoluție, dar cred că vom reuși să găsim un numitor comun în următoarele câteva săptămâni Uh, ce se întâmplă pe viitor? Ei bine, textul pe care vi l-am trimis săptămâna trecută se referă la punctele unde există păreri comune între noi. Apoi vom, voi încerca să includ uh, și alte puncte și după ce vom fi discutat uh, și punctele acestea săptămâna viitoare, sper că voi putea reuși să redactez niște compromisuri finale astfel încât să putem vota acest raport în comisie înainte de 17 octombrie. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, acesta este calendarul. Uh, dacă este posibil, votul îl vom avea pe 17 octombrie, urmând să ajungem în plenară în noiembrie. Ideea fiind că cu cât mai, uh, cât mai repede vom transmite noi aceste idei Comisiei Europene, cu Comisia Europeană va putea să țină seama de ele uh, la timp. Și acum trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Este vorba de examinarea amendamentelor uh, pe marginea uh, raportului lui Jürgen Klute și aș dori să vă aduc aminte că, conform regulei 50, avem aceleași competențe cu Comisia INCO, chiar dacă competențele Comisiei INCO nu sunt exclusive. Nu știu dacă raportarea de la Comisia INCO este alături de noi, nu, se pare că încă nu. Oricum, dumnei a propus amendamente directe conform regulii 50 la Comisia ECO. Am cerut coordonatorilor ca acest raport să se bucure de o prioritate pentru a putea fi votat cât mai repede, pentru că doar așa vom putea să-l uh, încheiem în mod formal până la sfârșitul acestui mandat legislativ. Deci dorim să mergem înainte cât mai repede, dar Consiliul a, a început să lucreze doar de curând și se spune că nu putem vota până în 27-28 noiembrie, chiar dacă pe 14-5 noiembrie este pregătită o întâlnire. Da, mie mi se pare că totuși uh, calendarul Comisiei IMCO este inacceptabil, ținând cont de declarația legată de voința politică de a progresa cât mai repede cu acest, uh, cu acest dosar. Sper că îi vom putea convinge să voteze mai repede pentru a putea respecta calendarul stabilit inițial și să votăm pe data de 14 noiembrie. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră are o influență în Comisia IMCO, dar ar fi bine să reușim să încheiem acest dosar în acest mandat și totul uh, este pus sub semnul întrebării de întârzierile din Comisia încă. Jurgen, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Sharon. Am primit un număr surprinzător de mare de amendamente pentru acest uh, uh raport, 734 uh, de amendamente referitoare la acest raport privind conturile de plăți, însă trebuie să spun că foarte multe amendamente sunt uh, asemănătoare, de fapt. Deci, uh, cifra este mai mare din punct de vedere nominal și nu din punctul de vedere al fondului abordat. Cred că însă acest număr de amendamente ne arată cât de importantă este tema pentru comisia noastră și că uh, încercăm să găsim o soluție pentru serviciile de plăți și pentru utilizatorii serviciilor de plăți, deci pentru consumatori, dar și pentru comercianții cu amănuntul, pentru autoritățile publice și pentru alți clienți ai sectorului bancar. Soluțiile pe, la care lucrăm trebuie să funcționeze în toate statele membre, tocmai de aceea trebuie să salutăm faptul că pe lângă raportorii din umbră foarte mulți alți colegi s-au implicat în acest, uh, în acest dosar, lucru care uh, reflectă diferențele existente între statele membre, diferențe de care trebuie să ținem seama. și sunt sigur, Verne uh, Langer are dreptate din acest punct de vedere. Dumnealui, în prima discuție pe care am avut-o, ne-a tras atenția asupra diferențelor culturale când vine vorba de Uh, numerar, însă nu este vorba doar de aceste diferențe culturale. Domnul Langen um, mi-a tras atenția că obiectivul nu este de a obliga consumatorii să aibă un cont, un cont de plăți. Deci nu este vorba de o directivă care să oblige clienții să-și deschidă un cont de plăți, ci este vorba de, discutăm despre cetățenii care au nevoie de un cont de plăți, cărora să li se garanteze dreptul de a putea deschide un asemenea cont de plăți. Există trei linii directoare pe care nu cred că trebuie să le pierdem din vedere. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră și colegilor, aș dori să vă aduc aminte care sunt aceste trei linii directoare. Nu cred că are niciun sens să discut acum toate amendamentele în detaliu, pentru că le aveți în fața dumneavoastră. În primul rând, directiva privind conturile de plăți trebuie să reprezintă un mare pas uh, înainte pentru piața unică a conturilor de plăți. Fragmentarea actuală nu trebuie să reprezintă o scuză pentru a nu face progrese ci tocmai pentru că există o fragmentare, trebuie să înțelegem că trebuie, trebuie să o depășim. Dacă este să luăm în serios libertatea de mișcare a lucrătorilor, atunci uh, trebuie să fie posibil să deschizi un, un uh, cont în Marea, în Marea Britanie sau în Italia și să-ți poți, în, uh, să poți închide un cont de plăți la tine acasă. Există mai multe grupuri sociale care au dificultăți în a deschide un cont de plăți Uh, liberi profesioniști, uh, pe lângă cei care nu au uh, un domiciliu și așa mai departe. Nu trebuie să uităm, să uităm și pe studenți din acest punct de vedere, care deseori se confruntă cu probleme din acest punct de vedere. Comisia Europeană a ținut seama de necesitățile acestor cetățeni și um, cred că nici noi nu trebuie să punem sub semnul întrebării aceste nevoi. În al doilea rând, cred că trebuie să privim înspre viitor. Dacă competitivitatea Uniunii Europene este importantă pentru noi, atunci uh, trebuie să ne modernizăm și sistemul uh, controlelor de plăți. Dacă este să vedem care este situația comisioanelor pentru conturi de plăți, să vedem ce comisioane sunt în uh, România, în Germania sau în alte state, nu știu dacă explicația ține doar de diferențele culturale. Poate comisioane prea mari sunt rentabile pentru bănci, dar pentru dezvoltarea economică, pentru consumatori, acestea sunt mai degrabă, uh, au efecte mai degrabă negative. Al treilea cuvânt cheie este uh, competitivitatea. Atâta vreme cât deschiderea unui cont de plăți este riscantă, cred că nu va putea exista o concurență între uh, instituțiile care oferă conturi de plăți. Avem nevoie de o concurență pentru a ajunge la servicii mai bune, mai eficace și mai uh, ieftine. Există unele amendamente care um, nu sunt de acord cu ușurarea uh, deschiderii transfrontaliere de conturi de plăți. Cred că, într-adevăr, am putea discuta care sunt uh, obstacolele în calea unor conturi cu mai multe uh, monede, însă uh, dacă ne dorim o piață care să fie în beneficiul celor 500 de milioane de consumatori europeni, atunci avem nevoie de, totuși de unele standarde europene. Și o altă remarcă, în acest mandat legislativ, Parlamentul European a sprijinit întotdeauna uh, dreptul, la un, uh, dreptul de a deschide un cont de plăți pentru cetățeni. Uh, printr-un raport din propria inițiativă, am cerut ca acest acces, acest drept să fie cât mai simplu. Logica în spatele acestei, uh, acestei propuneri uh, nu mi se pare întotdeauna ușor de înțeles. Oare prin această directivă, de fapt, prin această cerere, de fapt, nu vom uh, defavoriza și mai mult consumatori în favoarea băncilor? uneori am impresia că ne concentrăm prea mult pe cum putem îngreuna accesul la un uh, cont și cum putem lăsa pentru bănci niște portițe deschise, uh, referindu-ne la anumite comportamente al clienților băncilor care ar justifica refuzul de a deschide un cont. Cred că Comisia Europeană a definit lucrurile foarte clar din acest punct de vedere. Uh, se fac referiri la comportamente dificile, care sunt foarte abstracte și sunt, sunt definiții prea largi. Și nu cred că putem accepta o asemenea abordare. Dacă o acceptăm, atunci definițiile trebuie să fie foarte clare. Comisia a încercat să găsească unele formulări și este o abordare cu care principial am putea fi de acord. Apoi, în, al treilea, în a treia parte, unde este vorba de accesul la conturi de bază, comportamentul, acțiunile uh, infracționale, uh, spălarea de bani, Într-adevăr, cu principiul suntem, uh, cu principiul suntem suntem de acord, dar am avut un schimb de informații cu reprezentanții sectorului bancar din Germania și concluzia a fost că, până la urmă, uh, fenomenul spălării de bani poate fi stabilit doar uh, uh, mai târziu și abia după aceea, după ce ai stabilit existența acestui fenomen, poți face ceva împotriva, împotriva sa. Deci, există acest fenomen și noi nu discutăm acum totuși despre combaterea spălării de bani. Desigur, orice instrument legislativ creat de, de noi va putea fi abuzat în acest sens, însă spălarea de bani nu poate fi combătută printr-o verificare exagerată. Este de sarcina autorităților uh, legale să uh, combată acest fenomen și dacă se stabilește faptul că există spălare de bani, atunci poliția și procuratura trebuie să intervină și atunci conturile sunt închise nu uh, banca este responsabilă pentru acest lucru, ci uh, pur și simplu uh, procuratura trebuie să decidă închiderea unui contant, deci unui cont bancar. Există unele puncte dificile din acest punct de vedere. Deci, nu cred că trebuie să încărcăm prea mult această directivă cu toate aceste aspecte, pentru că ajungem la o directivă care nu ține seama de interesele consumatorilor. Acestea au fost uh, comentariile mele inițiale și acum aștept cu nerăbdare remarcile colegilor. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult. Au cuvântul acum raportorilor din umbră din partea PP, Werner Langen. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aș dori să uh, fac trimitere la argumentația Comisiei pentru această propunere nu este una de natură social-politică, ci una care ține de piața internă, pentru că există doar atribuții subsidiare, competențe subsidiare conform tratatului în ce privește aspectele socioeconomice. Deci să ne concentrăm pe piața internă. Comisia spune că există 85 de milioane de cetățeni care nu dețin un cont bancar, 5 milioane dintre ei ar dori să aibă un cont bancar. Pe de altă parte, în ultimii ani, 60% din deținătorii de conturi bancare și-au schimbat până la urmă contul. Deci cât de mare este dorința, necesitatea de a avea conturi bancare. Există mai ales două state membre, România și Bulgaria, în care ce, un mare număr de cetățeni nu dețin conturi bancare în comparație cu celelalte state membre. Deci atât să spunem despre această configurație. În al doilea rând, Comisia propune ca statele membre și există o directivă în acest sens ca statele membre să publice o listă cu băncile care pot pune la dispoziție un cont de bază cu anumite funcții speciale. Eh, deci, este vorba despre deschiderea unui cont bancar și, în al doilea rând, de posibilitatea de a schimba un cont bancar și, în al doilea rând, să existe niște comisioane unitare și transparente. În ce privește deschiderea unui cont bancar și amendamentele mele și ale colegilor din partea PPS referă în acest sens, nu merg în direcția propunerii domnului Clute că în fiecare stat membru oricine ar trebui să poată să deschidă un cont bancar, ci că și acesta este amendamentul meu, fiecare să poată să deschidă un cont bancar în statul membru în care locuiește sau dacă are o anume legătură profesională, să spunem, cu alt stat membru. Nu doar dacă ai fost o săptămână în vizită în Spania să ai dreptul să deschizi un cont bancar acolo. Dacă ai dreptul de ședere într-o altă țară sau ai o legătură profesională, atunci să poți avea dreptul și să deschizi un cont bancar. Și deci aceste condiții ar trebui poate mai bine să fie definite. În al doilea rând, sunt de părere că nu ar avea rost să spui că facem o listă cu cel puțin 20 de bănci care oferă asemenea conturi. După părerea mea, ai putea obliga fiecare, orice bancă să uh, trebuiască să spună la dispoziție un cont de bază dacă limităm uh, dreptul cetățenilor europeni să deschidă un cont bancar în stat în care își au reședința sau în care lucrează, așa cum am explicat lucrurile înainte. Un asemenea cont de bază, bineînțeles că trebuie să-l definești în ce privește funcționalitatea sa. Din acest punct de vedere, sunt de părerea Comisiei Europene, care limitează puțin aceste funcționalități. Dar dacă fiecare bancă oferă posibilitatea să îți deschizi deschizi un cont, atunci, într-un fel, se rezolvă și problema transparenței și competitivității. În al treilea rând, schimbarea contului. Aici există anumite reglementări, ai dreptul la un cont de bază um, și în același timp o să renunți la el. S-a vorbit despre eventuale demersuri de spălare de bani sau intenții infracționale, dar din acest punct de vedere lucrurile pot de asemenea să fie clarificate, reglementate. Pe de altă parte, însă, Uh, sigur că trebuie să creăm anumite obligativități uh, la nivelul băncilor. Băncile au rezerve, spun ar fi prea scump, uh, acesta nu trebuie să fie un argument pentru ele, trebuie să ai o descriere a condițiilor minimale pe care băncile trebuie să le ofere și nu este nevoie de cine știe ce reglementări complicate să se transforme într-un monstru birocratic. Băncile pot să aibă posibilitatea să configureze aceste uh, condiții minime pe care le oferă chiar ele. Aceasta este abordarea mea și uh, amendamentele uh, mele merg în această direcție dar dacă până la urmă vom găsi în acest sens o soluție de compromis, eu cred că vom avea o bază rezonabilă pentru uh, uh, ca băncile să și autoasume niște responsabilități în baza comunicării Comisiei din 2011 și până la reglementarea pe care o dorim acum. Aceasta cred că este uh, calea cea mai fericită. Sigur că există situații Uh, excepționale care merită să fie discutate fiecare în parte. Uh, nu uh, vreau să mă refer astăzi la ele. Poate dau un singur exemplu. De pildă, faptul că ești membru într-un sector bancar cooperatist. Și eu am asemenea participare la Raiffeisen, o, o colectivitate Uh, ai dreptul să uh, ai un uh, cont la această bancă și din acest punct de vedere trebuie să existe niște reglementări naționale. Este vorba despre concepția fiecărei bănci, dar care să respecte anumite forme. Și eu am amendament în acest sens. 169 amendamentul 169 care cere ca uh, serviciile care se oferă, conturi, pachetul pe care le oferă, ca și uh, faptul că ești membru al uh, unei asociații cooperatiste să uh, poată să-ți ofere uh, accesul la un cont. Uh, noi vrem să venim, de fapt, în uh, întâmpinarea consumatorului. Nu ne dorim, de fapt, o modificare structurală a situației competitivității pe piață. Deci uh, aș vrea o ofertă uh, esențială pentru consumator care să fie sprijinită și de multe asociații ale consumatorilor, însă să nu sărim peste cal. Trebuie să existe posibilitatea pentru consumator în 28 de state membre să deschidă uh, conturi, dar uh, și în legătură cu cetățenia, cu uh, sediul, reședința principală a fiecărui. Iar în ce privește schimbarea unui cont, în ce privește comisioanele, trebuie să existe de asemenea standarde minimale Trebuie să vorbim despre ele, dar înainte de toate trebuie să analizăm și să fim deschiși că este o problemă, mai ales în două state membre. Poate și într-un alt stat candidat care încă nu este stat membru, în Turcia, dar deocamdată ne interesează mai puțin. Deci, dacă vrem să ajungem la o soluție de compromis rezonabilă în această perioadă legislativă, trebuie să finalizăm aceste mers, să ajungem la niște reglementări rezonabile, minimale, care să vină în întâmpinarea celor care sunt afectați, dar care să nu tulbure prea mult eh, piața în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Tack så mycket, fru ordförande. När jag går igenom ändringsförslag... Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Domnul Ludvison, în, în ce privește amendamentele, există tendințe promițătoare pentru că există un mare interes pentru acest domeniu și există o serie întreagă de idei binevenite în legătură cu modul în care prin uh, propuneri de compromis am putea îmbunătăți propunerea Comisiei. Există multe aspecte pozitive uh, de la care putem porni, deci mă bucur, cred că va, vom avea o colaborare constructivă. În același timp însă trebuie să spun că există trei tendințe centrale care mă îngrijorează puțin. Înainte de toate, este vorba despre perspectiva consumatorului, care uh, nu prea este respectată, uh, nu se regăsește în propunerile de amendament, ceea ce nu este bine. După aceea, interesele celor care furnizează servicii uh, sunt, primează în fața intereselor consumatorilor. Consumatorii încă au de întâmpinat o serie întreagă de dificultăți și eu cred că este o manieră greșită de abordare a problematicii. Noi cred că trebuie să creăm un act normativ care să poată să funcționeze eh, și să fie binevenit inclusiv din perspectiva consumatorilor. Cu cât eh, se simplifică lucrurile pentru consumator, cu atât mai bine. Doar atunci când rolul consumatorului va fi consolidat, atunci se poate ajunge la un impact pozitiv al acestei eh, norme. Deci, libera circulație, sigur că poate să fie îmbunătățită în Europa. Există o mare mobilitate, inclusiv pentru conturile de plată și uh, riscurile uh, de a te situa în afara societății sunt diminuate. În afară de asta, este de mirare că mulți uh, optează pentru o asemenea uh, perspectivă strict națională. Mie mi se pare problematic acest lucru. O mare parte din amendamente uh, încearcă practic să omită perspectivele unei piețe interne comune, de parcă totul ar trebui să rămână strict național. Punctul meu de vedere este cu totul altul acest act normativ, de fapt, ar trebui să consolideze piața internă. Regulile ar trebui să pe, constituie un instrument simplu uh, și flexibil în ce privește mobilitatea lucrătorilor din Europa. Inclusiv în ce privește uh, terminologia, cred că ar trebui să se opereze uniformizări pe plan european. Nu cred că ar trebui să fie atât de complicat și efectul cred că ar fi foarte pozitiv pentru uh, activitatea transfrontalieră și pentru comunicare. Nu văd de ce nu am procedat în acest sens. Deja uh, s-a investit foarte mult în acest uh, sistem care ar trebui să funcționeze uh, în întreaga Europa pentru a fi valorificat pentru că acest sistem pentru plățile transfrontaliere este foarte simplu de aplicat. Și um, Există, sigur, în clipa de față um, probleme pentru statele care sunt din afara zonei euro, dar cred că ele pot fi rezolvate. Eu cred că am greșit dacă nu am valorificat aceste uh, posibilități de a ajunge la niște piețe financiare europene care să fie mai integrate. Să rămâi acum la structuri uh, în guste naționale, mi s-ar părea mai degrabă un regres. În al treilea rând, uh, nu uh, se încearcă să se găsească mijloacele necesare pentru ca uh, să fie reduse comisiunile pe care le percep băncile. Dar eu cred că toată lumea trebuie să poată să-și permită să deschidă un cont și până la urmă să îl și folosească. Nimeni nu ar trebui să fie exclus de la această posibilitate datorită unor comisioane uh, prohibitive. Deci, uh, eu uh, sprijin în esență propunerea comisiei Eh, dar, eh, sigur că anumite elemente trebuie să fie completate. Iar în ce privește transparența în legătură cu prețurile eh, la conturile de plăți, eu cred că trebuie să avem în vedere și dobânzile în acest context, pentru că trebuie să ne gândim și la dobânzi, astfel încât consumatorul să poată să evalueze per total impactul comisioanelor și uh, dobânzilor. Dacă dispui de informații relevante în legătură cu uh, conturile de plăți care sunt la dispoziția ta uh, și dacă ele ar putea într-un fel să fie accesibile la un ghișe unic, atunci am venit într-adevăr în întâmpinarea clientului, iar el ar putea să ia decizia optimă. Sigur că informațiile trebuie să fie uh, inteligibile este important ca diversele state membre să poată să păstreze sistemele care sunt cele mai avantajoase pentru consumatori. Eh, deci fiecare țară care eh, dorește să-și eficientizeze activitatea, să simplifice accesul consumatorului la conturile eh, de plăți, ar trebui să o facă. Este important, pe de altă parte, ca sistemul să aibă o latură general valabilă. Toți furnizorii de servicii eh, ar trebui să aibă obligația ca în oferta produsului lor să existe și eh, contul de plăți. În felul acesta, riscul unei stigmatizări sociale ar putea să fie eliminat. Dacă există un singur ofertant pe piață pentru uh, asemenea conturi de plăți, cred că situația ar fi foarte nefericită. Pentru că în felul acesta nu ar mai exista nicio posibilitate de opțiune pentru consumatori. Eu cred că trebuie să uh, creăm niște uh, reglementări care să permită tuturor uh, accesul la conturi bancare, dar să nu le limităm la un singur furnizor de servicii. Uh, trebuie să uh, poată clientul să aleagă oferta cea mai ieftină. Consumatorii uh, nu ar trebui să fie din acest punct de vedere dezavantajați. Deci mă bucur că în săptămânile viitoare vom putea avea o discuție pe această temă și sper să fie niște discuții constructive care să contribuie la o mai bună integrare a serviciilor financiare pe piața internă în folosul consumatorilor, astfel încât toate toți consumatorii să aibă posibilitatea să deschidă conturi la costuri accesibile lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum uh, reprezentantul ALDE. Domnul de Bacăr. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Liberalii pute, pot uh, susține majoritatea propunerilor. Însă nu e vorba doar de un număr limitat de țări un care ar avea probleme, nu e vorba doar de România și Bulgaria. Poate acolo e mai o, vorba de o chestiune de cultură, oamenii sunt obișnuiți cu banii gheață și mai dificil își deschid conturi în bancă. Noi ne-am întâlnit uh, cu oameni uh, și din Spania și din Italia, dar nu numai, și cu uh, lucrători transfrontalieri din alte țări care se confruntă cu probleme în deschiderea sau închiderea unor conturi bancare. Cred că propunerea aceasta este bună, filozofia care stă în spatele ei este foarte clară Uh, incluziunea socială și financiară, care e foarte importantă, și apoi uh, ține cont de faptul că practicile sunt foarte diferite de la stat la stat. Uh, deci eu ar spune că trebuie insistat mai mult și pe subsidiaritate. Poate că am putea spune că dorim tratamentul legal al tuturor cetățenilor din Europa, dar nu putem să ne așteptăm ca toate băncile din toate statele membre să aibă proceduri identice. Unele bănci naționale oferă conturi de bază cu structuri diferite structurile, cum spuneam, diferă de la stat la stat. Ne trebuie, într-adevăr, să insistăm pe tratamentul legal uh, aplicat cetățenilor noștri, dar să existe și o doză de flexibilitate, subsidiaritate. Există și un anumit număr de criterii uh, pe care trebuie să le stabilim în legătură cu statul membru unde o persoană dorește să deschidă un cont există și posibilitatea de a face mai multe pentru a preîntâmpina uh, și a combate fraudele. Noi vorbim de uh, contul de bază, uh, contul de plăți cu funcționalitatea de bază, trebuie să, se, să poată să fie posibil ca cetățenii să extragă bani din automate, să poată face plăți trebuie să ne gândim în general la piața internă. Apoi se, trebuie să, ca cetățenii să poată să treacă de la un cont de bancă la altul în mod transfrontalier. Ar fi foarte important pentru mobilitatea studenților și lucrătorilor din, din, de piața internă. Asta însă poate în două faze. În primul rând să fie un sistem uh, stabil, uh, de altfel avem și un uh, sistem care funcționează încă de acum câțiva ani. E important să permitem statelor membre sau băncile care însă nu doresc să introducă acest sistem pe termen scurt să aibă libertatea să, face, dar, să o facă, dar atunci să cerem comisiei să acționeze pentru a facilita posibilitatea schimbării conturilor în mod transfrontalier. dacă ă, se dorește acest lucru, atunci trebuie și o transparență sporită. Consumatorul avea doar de câștigat dacă ne-am îndreptat spre armonizare și în ce privește terminologie, asta în, terminologia și asta în interesul transparenței. Nu trebuie, desigur, să reglementăm fiecare aspect ă, cu o mulțime de puncte și subpuncte. Totul, eh, totul este să avem claritate, că nu ne dorim mai multă birocrație cu care să împovărăm băncile, desigur. Propunerea este una importantă și este una care privește toate statele membre, nu doar eh, România sau Bulgaria sau țările candidate. Și sper că raportorii, uh, raportoarea și raportorul uh, și raportorii din umbră să ia în considerare ideile mele. Mulțumesc. Și acum reprezentantul verzilor, așa cel puțin asta am eu pe listă, și apoi după uh, ECR-ul, dar în fine, se poate și schimba ordinea, să vedem. My impression is that uh, always if Kamal uh, and me we are shadowing him. Domnul da, dacă Kamal și cu mine suntem portul din umbră, am impresia că totdeauna Kamal trebuie să vorbească după mine, domnul Saied, da, foarte ciudat. Dar în afară de asta... So, uh, uh, it's uh, beyond that uh, uh, schon vorher, das uh, glaube ich auch. So, uh, okay, so um, first of all, um, uh, I, would like to stress that we had cross, strong cross-party support. Încă de această exuberanță, cred că e, o, e o, o propunere care se bucură de susținerea uh, grupurilor parlamentare în general. Uh, a fost o propunere transpartinică. Însă uh, nu știu ce se întâmplă cu procesul care se desfășoară la uh, acest moment. Nu știu dacă și Consiliul este activ pe această temă. Dacă ne permite timpul, poate am putea da ascultare Comisiei și apoi și Consiliului, dacă are reprezentanți aici astăzi. Să vedem cum stau lucrurile acolo, deoarece nu are niciun sens. Dacă noi ne facem treaba, însă ei nu ne uh, susțin cu rezultate concrete. Cred că e aceeași problemă, de fapt, uh, problema recurentă, totdeauna când uh, este vorba mai ales de uh, probleme legate de consumatori. E straniu faptul că Consiliul alege anumite teme și nu uh, ne putem baza totdeauna pe ei. Și apoi, în legătură cu teme juridic și la uh, ce se referă el, uh, dar voi trece la limba germană. Pentru ca domnul Langen să mă ascultă uh, cât mai atent, și îmi face plăcere să vorbesc germană. În primul rând, mă bucură faptul că am găsit un numitor comun, pentru că în momentul în care nu erați raportor din umbră, am văzut o declarație în fața presei în care ați uh, refuzat această propunere, v-ați referit la principiul subsidiarității în Uniunea Europeană, nu ar trebui să se implice, deci mă bucură că ne regăsim pe aceeași cale. Este vorba de Uh, faptul că cele mai vulnerabile grupuri din societatea noastră nu au acces la piața internă. Și există o contradicție, pentru că armonizarea pieței uh, interne uh, cere o uh, mare grad de protecție a consumatorilor. Tocmai acest lucru este urmărit de Comisia Europeană, drept urmare. Uh, principial, această propunere și această abordare este una bună. Ce mă mirează pe mine este că uh, la foarte multe puncte ale acestei uh, propuneri, acest uh, mare grad de protecție pentru consumatori este pus în semnul întrebării. Și Probabil vom discuta toate aceste puncte în uh, negocieri, la articolul 3, de exemplu. Cât de departe ar trebui să merge cu transparența privind uh, prețurile, pentru că propunerea nu se ref, uh, referă doar la conturile de bază, ci și la schimbarea uh, conturilor din punctul de vedere al dispozițiilor uh, legate de transparență, la articolul 3, foarte mulți colegi de la PPE, ALDER și ECR, de fapt, diluează dispozițiile privind transparența. Exact la fel se întâmplă și cu comisioanele, cât de mult trebuie să fie acestea transferate clienților. La articolul 5 se fac propuneri de diluare a, a, a prevederilor cât de mult trebuie să, să, să fie defalcate aceste comisioane. Apoi, pentru mine, la articolul 7, este important următorul lucru. Comisia Europeană a făcut o propunere referitoare la uh, site-urile de, de comparare care au ca singur uh, crita, criteriu uh, prețurile. Mi se pare o problemă. Deci dacă există o bancă directă care nu uh, oferă asemenea servicii, ea este comparată cu o bancă care are foarte multe filiale, care are o rețea cuprinzătoare de automate. Deci, mi se pare o idee bună să includem un set mai mare de criterii, pentru că dacă nu, uh, vom avea o concurență înspre Uh, ofertantul cel mai uh, ieftin, lucru pe care nu cred că ne-l dorim. Următorul punct, unde modificările sunt relevante, se referă la întrebarea cine are dreptul să ofere asemenea conturi de plăți. Eu nu înțeleg de ce Comisia Europeană a propus ca o singură instituție să facă acest lucru într-un stat membru. Acest lucru uh, nu va îmbunătăți concurența, pentru că dacă lăsăm un număr mare de clienți unui singur uh, furnizor și ceilalți sunt pus sub semnul întrebării, nu înțeleg cum este ajutată concurența. Desigur, în Germania există foarte multe la, uh, landuri, obligație pentru uh, aceste case de economii și îl înțeleg pe Werner Langen când cere ca toate instituțiile să poată sau o gamă mai largă de instituții să poată oferi asemenea servicii de conturi de plăți. Și raportorul a avut acea, această poziție să existe uh, o obligativitate pentru mai multe instituții de a oferi asemenea conturi de plată. Apoi, cine ar trebui să aibă acces la asemenea conturi? Sunt de acord cu ce a spus Filip de Bacăr. Problema nu se regăsește doar în România și în uh, Bulgaria. Este o problemă cu care confruntă foarte mulți cetățeni dacă trec dincolo de graniță. În Germania, de exemplu, foarte mulți uh, imigranți, foarte multe persoane care au primit azil în Germania nu au, uh, ac- nu au acces la uh, un cont. Este foarte important, de urmare, să extindem acest concept de legal resident, rezident legal propus de comisie, uh, să ne asigurăm că și alte persoane care nu sunt rezidenți legali din punct de vedere juridic să aibă acces la un cont bancar pentru a putea participa și ei la viața economică a statului respectiv. Apoi, mai trebuie să discutăm problema spălării de bani și aici aș dori să adaug următoarele lucruri. Uh, Iorgen, am avut aceeași părere în legătură cu foarte multe puncte, însă cred că aici ai <laughs> ți-ai asumat o perspectivă prea liberală. Desigur, există unele obligații privind uh, spălarea de bani și acestea nu țin doar de poliție și de procuratură există unele obligații și ale băncilor și băncile trebuie să controleze identitatea clienților și te rog să te consulți cu ONG-urile relevante ca Transparency International, International și așa mai departe. Tocmai încercăm să creăm un uh, registru în diferite domenii și trebuie să fim foarte atenți ca această răspundere să nu fie lăsată doar pe umerii autorităților, ci în momentul în care cineva este implicat în tranzacții, atunci, anumite tranzacții, atunci trebuie ca și institut, instituțiile de credit să își asume responsabilitățile. Sunt de acord însă cu tine, trebuie să fim uh, precauți cu abordarea noastră, să nu exagerăm. Apoi, cred că ar fi bine să încheiem acest uh, dosar cât mai uh, repede. Coordonatorii s-au adresat deja Consiliului uh, spunând că ne dorim încheierea acestui dosar în acest mandat legislativ. Cred că cetățenii trebuie să primească și ei un semnal Uh, în sensul că nu ne ocupăm doar de reglementarea piețelor financiare, ci și de consolidarea pieței interne. Și încheierea acestui dosar ar fi un mesaj în această um, direcție și cred că este mult mai important să încheiem acest dosar decât să ne certăm pe marginea diferențelor minore. Mulțumesc, Saie, dar acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Unele puncte au fost uh, atinse deja. Cred că trebuie să fim foarte clari când vine vorba de transparența și comparabilitatea comisioanelor. Un lucru care mă îngrijorează și la care nimeni nu s-a referit, dacă cineva împrumută 90 de euro cuiva și cere să primească după uh, două săptămâni 100 uh, de euro, este o, mie mi se pare în, termen real, o tranzacție reală. Depinde însă din ce perspectivă privești lucrurile. Deci trebuie să fim foarte uh, precauți. Este un lucru care trebuie să fie rezolvat pe plan național, nu pentru a evita o soluție europeană, ci pentru că statele sunt mai apropiate de clienților. Apoi, schimbarea conturilor. Sunt de acord cu Uh, părerile colegilor din grupul politic ALDE și PP. Există într-adevăr o cerere, dar această cerere este, se regăsește mai ales când uh, pleci, te muți într-o altă țară. Știu că băncile se plâng întotdeauna de, de costuri. Și în Regatul Unit, intenția inițială a cadrului legislativ ar fi, a, a fost să se permită un schimb instantaneu și chiar și în urmă cu 20 de ani aveam un sistem foarte învechit care funcționa. Deci există niște efecte cumulative care îngreunează schimbarea conturilor. Dar dacă va exista într-adevăr o cerere reală pe viitor, ă, cred că lucrurile se vor, ă, se vor ă, rezolva. Și apoi sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să demonstrezi că ai anumite legături cu statul în care doresc să-ți deschizi un cont. Pentru că dacă nu, în teorie, uh, o persoană poate să deschidă 28 de conturi într-un uh, stat fără să aibă nicio legătură cu statul respectiv. Știu că nu aceasta a fost intenția raportorului. Dar trebuie să spună foarte clar că dacă cineva deschide un cont într-o țară, trebuie să dovedească că are o legătură clară cu statul respectiv. Și, în fine, aș dori să mă refer la câteva puncte. Nu trebuie să pierdem perspectiva pieței unice când discutăm această temă și cum ne putem uh, asigura că aceste comisioane vor fi reduse până vor uh, dispărea pentru că în momentul în care transfer bani în uh, conturi dintr-un alt stat european, nu pentru a spăla sume de bani, Uh, banca mea îmi cere nouă, îmi cerea 9 lire sterline. Acum aceste costuri au ajuns la 5 lire și aș dori să știu cum putem să ne apropiem cât mai mult de uh, uh, cifra 0. Apoi, uh, mi-aduc această dezbatere mi-aduce aminte această dezbatere de situația din anii 70, de exemplu. Și un lucru care uh, lipsește și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu tatăl uh, meu care a venit în uh, Regatul Unit în anii 50. Lui nu-i plăceau foarte mult cecurile, cărțile de credit și mă întreb de ce cei care doresc să plătească în numerar nu pot să facă acest lucru? De ce ești penalizat dacă doresc să plătești cu bani gheață? Uh, Deseori, dacă dorești să plătești o, o, o taxă, trebuie să plătești o sumă suplimentară dacă plătești în numerar. Deci, ar trebui să ne întrebăm de ce nu mai permitem oamenilor să plătească în numerar, lucru foarte important, mai ales pentru comunitățile foarte sărace. Pe de altă parte, mă întreb următorul lucru. Pe, pe de o parte, criticăm uh, băncile. Spunem că oferă servicii proaste clienților și știm că încrederea în bănci este la un nivel foarte redus. Pe de altă parte, uh, cerem băncilor să ofere com- comunităților celor mai uh, vulnerabile aceste servicii. Cred că ar trebui să încurajăm mai multă competiție între bănci. Și nu am spus nimic uh, despre tehnologie. Am putea să ne gândim la mai multe uh, soluții tehno- tehnice uh, înaintate. Știm că, de exemplu, Africa este lider când vine vorba de modalități de plată electronice. Și apoi un alt, uh, un alt lucru pe care nu l-am discutat sunt uh, cărțile pe care uh, uh, ai o anumită sumă deja uh, depozitată. Deci nu ai nevoie de fapt un cont bancar, ci de o, as- o asemenea de, una, de o asemenea cartelă pe care poți să-ți depui anumită sumă de bani. Este o dezbatere pe care am avut-o deja în anii 70. Și revin acestui, asupra acestui punct, trebuie să insistăm mai mult uh, pentru, pe competitivit, concurența dintre uh, bănci, pentru că acest lucru ne va ajuta mai mult. Mulțumesc foarte mult. San Paul nu este aici. Avem o foarte lungă listă de vorbitori. Prima este Astrid Luling și o să citesc lista vorbitorilor. Styler, myself, Peter Simon, Jean-Paul Gauges. Werner Langen has been waving as if he wants to come back in again, um, but... Uh, Werner Langen este să revină. Da, trebuie să-i spui lui Astrid. Dar oricum, Ana Luling are cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt pentru că deja antevorbitorii mei au abordat uh, problemele esențiale, mai ales vecinul meu, domnul Langer, cu care sunt absolut de acord. Și cred că nimeni în sala asta se opune adoptării unor norme europene pentru a putea garanta accesul tuturor cetățenilor la un cont bancar. E o idee foarte bună și o susțin pe deplin. Dar pentru ca ansamblul textului să fie un succes, iar industria bancară și financiară să și aplice pretutineni, aș dori să nu mergem prea departe. Pentru că dacă nu, am îngreuna ă, accesul la un serviciu absolut necesar, dreptul de acces la serviciile minime bancare, le putem numi așa, sau putem numi așa acest drept, uh, el, el nu, pute, nu poate uh, exista decât în cazul de reședință a fiecărui cetățean. Mi se pare evident. Nu vreți să prevedeți o regulă care spune că fiecare cetățean danez uh, trebuie să aibă un cont în fiecare stat membru cred că nu este ceva uh, aplicabil în practică, ba chiar ceva euristic, pentru că trebuie totuși să știm. E vorba de accesul la un serviciu minim. Poate că pentru vecinul meu și pentru alți colegi de mei, eh, sigur va fi mai ușor să își deschid un cont în 28 de state membre, pentru că ei îndeplinesc eh, condițiile eh, pentru așa ceva, dar vorbim de un cont bancar minim. Așa încât trebuie să uh, se adreseze cetățenilor, rezidenților statelor membre, pentru că altfel nu se poate aplica. Ba, e chiar o soluție, cum spuneam, maioristică. Ar avea efecte în cascadă asupra clientelei în general. Sunt de acord cu Werner Langen sunt de acord cu el că nu trebuie să fie doar vorba de o singură bancă pentru fiecare stat membru, pentru că această singură bancă poate n-ar avea un renume foarte bun. Ar fi ca banca săracilor, nu? i-ar putea dăuna reputației așa încât nu poate să fie vorba de o singură bancă. Toate băncile trebuie să furnizeze acest serviciu și nu văd de ce n-ar putea să facă. M-a mirat ceva uh, afirmația despre cetățenii de la frontieră. În Luxemburg avem 160.000 de cetățeni uh, de frontieră sau care trăiesc pe de partea cealaltă a frontierei. Eu niciodată n-am auzit un astfel de cetățean care să spună că a avut uh, vreo problemă în a-și deschide un cont în țara unde muncește, adică în Luxemburg, acolo unde își plătește impozitele, acolo unde este asigurat. Deci nu cred că e o problemă aici. Bun, dacă sunt țări care pun bețe în roate, a trebuit să se știe. Intervenție fără microfon. Schwarzgeld kommst. Da, dacă poți ajunge la bon, bani negri, atunci clar nu vei putea să-i depui într-un cod în Luxemburg. Nu, nu. je voudrais que... Da, o să vorbesc în germană. Mi-aș dori ca toate statele să fie la fel de severe când vine vorba de depozite ca și Luxemburgul. Și nu este o situație nouă, trebuie să ne oprim să mai diseminăm asemenea prostii. Suntem foarte severi în Luxemburg. Da în aceeași ordine de idei, acum în franceză, mi se pare logic și necesar să facilităm transferul contului de la o bancă la alta. Uneori eh, sunt foarte multe obstacole în calea acestui proces, din păcate, pentru că instituțiile financiare fac totul pentru a-și păstra clientela. Dar aici normele trebuie să fie concepute pe plan național. Aș fi o iluzie să spunem că o schimbare de bancă în interiorul Uniunii uh, trebuie să poată fi făcută la fel de rapid ca în interiorul unui stat membru. Departe de mine să doresc să frânez ideea de schimburi uh, transfrontaliere, însă, totuși, când formulăm anumite exigențe, hai să ne gândim că în peisajul bancar european uh, există multe diferențe de la țară la alta. În legătură cu cele spuse de domnul Giegold, voi vorbi în germană acum. Clute. Pentru că dumnealui a spus că domnul Clute a fost absorbit de liberalism. Aș dori să spun că dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci verzii ar trebui să se gândească de ce au primit mai puține, mai puține voturi în uh, alegerile uh, din Germania în comparație cu uh, Die Linke, cu partidul de stânga. Okay, Astrid, you finished? Yes. yes. Okay. Asta de terminat bun, foarte bine, spune președinta. Da, și acum Catherine. Mulțumesc. Doresc să mă refer la ceva uh, menționat de doamna Luling, adică transferabilitatea contului. Uh, este un proces cu mare potențial pentru că noile tehnologii ar putea fi utilizate. Deși nu știu dacă se profită întotdeauna de acest potențial. Există exemplul din Regatul Unit, foarte mulți oameni eh, fac eh, schimb de, de, de la un cont bancar la altul. Nu știu dacă se poate face asta în toată Europa. Comisia oare va face un studiu de fezabilitate pe această temă? Bun, sigur că te- vom avea tehnologia pe viitor, însă trebuie să începem astăzi. Bun, eu aș putea vorbi ore în șir despre experiențele mele, încercând să deschid un cont bancar pentru un copil, n-am avut experiențe prea bune. Când vorba de conturile bancare pentru copii în Uniunea Europeană, cred că e o idee care trebuie explorată, pentru că e vorba de unul din uh, consumatorii noștri cei mai vulnerabili, pentru că acolo părinții uh, pun bani pentru viitorul copiilor lor, deci cred că ar trebui ajutați. Și în legătură cu sindicatele, Și eu sunt... Uh, aș spune că ele impulsionează membrii să participe la cooperative de credit și eu fac asta în, uh, în, la nivel local și ar trebui și asta uh, impulsionat. Mulțumesc, asta Acum știu de ce domnul Seehofer nu a vrut o coaliție cu verzii, în același timp însă nu evită pe cei de stânga. Um, asta este în legătură cu uh, acel background pe care l-ai uh, descris, dar sunt foarte atentă acum la ce se întâmplă cu stânga. Bun, haideți să trecem mai departe și mă trec și pe mine pe listă pentru că am uh, înaintat câteva amendamente. Și eu sunt interesată în condițiile de a deschide un cont uh, într-o altă țară înainte să ajungi acolo, pentru că și fiul meu, uh, Duminica, uh, sâmbătă trecută a avut această problemă pentru că va pleca în Irlanda să lucreze acolo. Ce deci, trebuie să demonstrezi oare că urmează să fie angajat acolo sau că urmează să îți uh, închiriezi acolo o locuință. Deci uh, să vedem care sunt uh, obligațiile pe care trebuie să le îndeplinești care sunt menite să combată spălarea de bani. Bun, și dacă trebuie să existe cel puțin un furnizor atunci trebuie să fie un uh, furnizor de servicii foarte puternic, indiferent în uh, care din uh, statele membre locuiești, pentru că va fi foarte greu să ai acces la un singur furnizor de asemenea servicii. trebuie să existe o set de criterii uh, care să uh, definească o asemenea instituție care este furnizoare de asemenea servicii. Și cred că în ce privește educarea consumatorului ar fi o bună ocazie să introducem uh, câteva idei pentru că este clar că trebuie să informezi consumatorii în legătură cu modul în care va fi implicat în acest contract, inclusiv în ce privește plata printr-un cec, pentru că eventual, există riscul eventual să încerci să completezi uh, un asemenea încerc în uh, numele altcuiva, trebuie să fii foarte bine informat cine are dreptul să facă asemenea plăți. Depinde de mediul în care uh, acea instituție financiară operează și uh, uh, de fapt, în familia mea nici măcar nu pot să spun că banca m-a informat în legătură cu condițiile de deschidere a unui cont, ci mama m-a informat. Deci, eh, eu cred că eh, trebuie de asemenea să fim mai flexibili în ce privește eh, accesul la asemenea conturi, așa cum s-a spus. Trebuie să fim informați în legătură cu produsele, inclusiv cele care vin din alte sectoare, pentru că Uh, dacă limităm prea mult uh, accesul la conturi, s-ar putea să creăm probleme. Iar în ce privește uh, site-urile de informare, dacă ele trebuie să fie unele private sau unele de stat, de asemenea, trebuie să încercăm să definim foarte bine uh, funcțiile care ne interesează, poate mai puțin condițiile de uh, furnizare a informației. Totul este să fie o informație de calitate. Sunt întotdeauna uh, preocupată de uh, subsidiile încrucișate în ce privește uh, aceste conturi. Dacă ne gândim la sistemele care funcționează în multe state membre, fie există comisioane foarte ridicate sau se negociază anumite taxe bancare, iar în momentul în care ne gândim la directiva privind plățile, trebuie să uh, vedem uh, iarăși ce se întâmplă cu IMM-urile, pentru că de multe ori uh, afacerile pe care IMM-urile le fac pot să fie proaste. Una este câteodată dacă deschizi un cont în calitate de persoană fizică, de individ și alta când un IMM își deschide conturile. Trebuie să vedem care sunt, din acest punct de vedere, condițiile uh, pe piața uh, financiară. Iar acolo unde există deja aranjamente privind uh, schimbarea unui cont între statele membre, Trebuie de asemenea să vedem dacă putem maximizăm sumele care pot fi transferate sau statele membre uh, vor uh, elabora ele însele din acest punct de vedere praguri. Și uh, <coughs> pentru că avem de-a face cu o directivă, s-ar putea să avem nevoie de informații suplimentare legate de modul în care statele membre au transpus în practică prevederile directivei. Deci, există din acest punct de vedere o cerință din partea Comisiei ECON referitoare la serviciile financiare. Deci, trebuie să verificăm dacă s-au făcut din acest punct de vedere demersurile legale sau nu. Peter Simon este următorul pe listă. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Da, este acum destul de greu să mă abțin să mă implic în dezbaterea germană. Nu știu dacă problema este acum că Jürgen Klute este neoliberal sau că dorește acum să reglementeze lucrurile eh, legate de posibilitatea unui individ ca eventual să deschidă 28 de conturi în 28 de state membre. Eh, eu cred că noi eh, acum ne referim la niște conturi de bază cu niște funcții minimale. Cred că este o discuție care în esență nu servește decât îngustării întregului uh, câmp de servicii care există în clipa de față în piața internă. Dar eh, eu cred că noi ar trebui mai degrabă să ne străduim să extindem uh, elementele uh, care țin de piața internă, astfel încât cât mai mulți oameni să aibă uh, Uh, acces la un cont. Nu este vorba numai de lucrătorii uh, uh, transfrontalieri, dar inclusiv trebuie să îi creezi posibilitatea unui om care nu are un domiciliu stabil sau un loc de muncă să deschidă eventual un cont la un moment dat. Iar persoanele care au doar o reședință temporară într-un stat membru să uh, nu aibă posibilitatea să-și deschidă un cont, poate că acea persoană caută de lucru pe piață. Poate că în Germania este mai ușor să găsească un loc de muncă, în alte state nu. Deci vin oameni din Uniunea Europeană, caută un loc de muncă, nu știu pentru moment dacă vor rămâne mai multă vreme sau mai puțin uh, în Germania și ei trebuie să aibă posibilitatea să deschidă un cont, pentru că noi, de fapt, trebuie să stimulăm flexibilitatea oamenilor în cadrul unei piețe comune. Așa ar fi corect să procedăm, deci trebuie să oferim mai mult, nu mai puțin. Doar cum au spus și alți antevorbitori, eu cred că nu trebuie să fie un număr mic de bănci care să aibă în cadrul statelor membre acest tip de servicii. Uh, deci nu trebuie să stigmatizăm, pe de altă parte, uh, băncile, uh, în ideea că sunt băncile săracilor, ci trebuie să existe posibilitatea, de pildă în zona rurală, să te adresezi singurei bănci care eventual operează acolo pentru a-ți deschide un cont. Deci uh, și aceste aspecte trebuie să le avem în vedere atunci când uh, impunem băncilor obligația de a oferi posibilitatea deschiderii unui cont de bază. Iar în ce privește comisioanele, cred că trebuie să avem în vedere niște marje maxime uh, pentru a nu permite băncilor, eventual prin comisioane foarte ridicate, să îndepărteze pe cei care au posibilități financiare mai mici. Iar eu cred că cei care au fost refuzați în încercarea lor de a deschide un cont bancar, trebuie să le creăm și posibilitatea de a se informa și eventual de a recurge la mijloace juridice pentru a se apăra, pentru că doar cei care cunosc motivele de respingere au posibilitatea și să se adreseze instanței împotriva acelor decizii. Mulțumesc, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații generale, acum eh, poate să fie puțin contracurent, dar de ce nu? E important ca acest text să fie dus rapid la bun sfârșit și, într-adevăr, din punct de vedere al concetățenilor noștri, e esențial să arătăm că știm să ne ocupăm și de problemele care îi privesc direct din lumea bancară. Acestea fiind spuse, serviciul de plată, am avut ocazia să spunem asta în momentul în care discutam uh, directiva serviciilor de plată, uh, și va reveni acest subiect în câteva săptămâni, serviciul de plată nu e un serviciu public, e o activitate comercială. Deci nu putem pretinde în acest domeniu uh, să impunem industriei anumite constrângeri care depășesc funcționarea normală a pieței. Asta însemnând că uh, toate măsurile pentru incluziune socială sunt legitime, sunt necesare și sunt de acord, sigur, cu toate aceste dispozitive, inclusiv cu un cont de bază gratuit. Însă trebuie să fim atenți ca nu cumva prin această discuție să creăm mai multe constrângeri și costuri suplimentare, pentru că să nu ajungem într-o situație în care vorbim, vorbim, dar până la urmă uh, nu facem nimic Există cifre care nu sunt cunoscute. Uh, sunt câteodată constrângerile de ordin uh, informatic sau de formare în bănci aduse de inovații care uneori costă foarte mult, deși sunt foarte simpatice și atunci trebuie verificat foarte bine uh, de fiecare dată care este uh, raportul utilitate-costuri pentru a ști dacă e necesar să impunem obligația pentru bănci să efectueze transferuri transfrontaliere de conturi, până la urmă pentru un număr limitat de clienți, că trebuie să știm și câți clienți ar fi interesați în, de așa ceva. Bun, pentru studenți, pentru lucrători transfrontalieri, pentru uh, cei care se duc să lucreze în alte țări, asta e evident și nici măcar nu cred că e așa de complicat cum spune lumea. Dar astea sunt cazuri particulare. Pentru restul lumii, uh, eu cred că trebuie să fim rezonabili, să nu impunem un sistem extraordinar de birocratic, care până la urmă va fi și foarte costisitor și clientul va fi cel care va plăti. E bine să avem transparență la tarifele bancare și să avem claritatea documentelor, însă trebuie și ca exigențele noastre să fie rezonabile, ca aceste documente să nu fie de neînțeles primesc în fiecare an uh, documente de la banca la care am un cont, uh, în legătură cu condițiile generale de, de vânzare. Cinstit vorbind, uh, nu citesc hârtirile astea pentru că se pun atât de multe lucruri acolo că sunt de neînțeles. Dar noi suntem juriști, nu trebuie nici să punem prea puține informații, dar până la urmă se pun prea multe și documentele astea nu le citește nimeni. Uh, eu vreau ca documentul să uh, fie rapid uh, transpus în realitate, trebuie să ne coordonăm acțiunea uh, asupra punctelor esențiale, ceea ce ține de incluziunea socială și de mobilitatea naturală și normală într-o piață internă și nu excepțiile oare la, în piața internă. Totuși e vorba de hrană, Oare restaurant, restaurantelor li se cere un meniu în cele 24 de limbi ale Uniunii, ale Uniunii Europene? Nu cred. Una, două limbi, dar uh, nu cred că trebuie să impunem așa ceva băncilor, trebuie să fim rezonabili. Sigur, astăzi toată lumea dă în bănci, uh, toată lumea acuză băncile și se spune că li se poate cere orice, da, dar cu condiția să li se ceară lucruri rezonabile some sympathy with what you say about... Da, înțeleg uh, ce ai, de, ce ai spus. Uh, uh, eu am trimis de foarte multe ori înapoi aceste documente bancare spunându-le că e doar o glumă. Werner. Da, foarte pe scurt. În legătură cu faptul că această problemă nu se regăsește doar în Bulgaria și România. În șase, dacă nu chiar șapte state există acest regulament, Belgia uh, și așa mai departe. Și cu toate acestea, de exemplu, în Italia, 6,3 milioane de oameni nu au un cont și este decizia lor, nu putem să-i obligăm să-și deschidă un uh, cont bancar. Deci, până la urmă, există și o dimensiune legată de, de mentalități, deci mai mult de 10%. În România, mai mult, de 8 milioane nu au un cont, 40% din populație. În Bulgaria 3,2 milioane, 60% din populație. Deci nu doream să precizez acest lucru doar pentru aceste două țări, dar chiar și o reglementare națională nu poate obliga oamenii să deschidă un cont bancar. A doua remarcă, de ce am făcut această propunere și de ce sunt de acord cu ea, Cred că fiecare bancă trebuie să poată oferi un cont de bază și orice formă de discriminare nu poate fi, nu poate fi acceptată pentru că discriminarea nu reflectă Cartea Uni- Uniunii Europene și vă dau un exemplu. În Turcia, timp de ani de zile exista o anumită precizare în pașaport pentru anumite grupuri uh, religioase și etnice și un uh, vama își putea să vadă din pașaport uh, cărei, cărui grup etnic aparținea persoana respectivă și știm foarte bine istoria germană legată de etichetarea unor anumite grupuri Și există și în, uh, în Germania, o, a existat și în Germania o asemenea problemă. Uh, Se recunoștea faptul că un transfer bancar a fost uh, făcut în urma unui ajutor social. Deci, asemenea lucruri pot fi combătute doar dacă nu acceptăm niciun fel de discriminare. Nu știu dacă intervenția ta a fost una scurtă, dar uh, mi s-a părut că ai o broșură foarte interesantă. Și acum dăm cuvântul raportorului din partea Comisiei Mico, care a sosit. Îmi pare rău, noi am discutat această temă deja de foarte mult timp, dar și tu ai uh, propus amendamente în Comisia IMCO și am anunțat deja la începutul dezbaterii, când nu erai prezent, că ne îngrijorează puțin calendarul din Comisia INCO, pentru că dacă nu veți uh, vota până la sfârșitul lunii noiembrie, atunci uh, ne veți distruge intențiile noastre de a încheia acest dosar până la sfârșitul mandatului legislativ. Și ne-am întrebat dacă uh, dacă nu ar fi posibil să se voteze în Comisia INCO pe data de 4 sau 5 noiembrie, pentru că, în mod uh, realist, nu ar fi trebuit să așteptați decizia uh, de la conferința președinților și chiar trebuie să mergem înainte cu acest dosar, pentru că dacă nu, el va fi transferat în următorul mandat legislativ și vom fi eșuat. Vă mulțumesc! Doamnă președinte, îmi pare rău că conferința președinților lucrează atât de încet și are nevoie de atâta timp pentru a lua decizii. În uh, comisia noastră obișnuim să lucrăm împreună cu conferința președinților, să așteptăm permisiunea oficială din partea conferinței președinților. Am încercat să schimb situația, din păcate, uh, părerea majoritară este una contrară. Traducerea raportului meu va fi disponibilă doar pe data de 4 noiembrie. Dreptul mare, nu putem vota pe data de 5 noiembrie, este pur și simplu imposibil, pentru că și uh, colegele și colegii din comisia noastră, știți foarte bine că acolo lucrăm pe baza articolului 50 și uh, colegii de la INCO trebuie să aibă timpul suficient pentru a veni cu propuneri de amendament. Eu am încercat să accelerez puțin procesul, redactând uh, raportul în limba engleză, dar oricum, mâine, la întâlnirea coordonatorilor din INCO, vom aborda această temă. Mă tem însă că nu va fi posibil decât să votăm pe data de 28 noiembrie. Îmi pare rău, dar nu a ținut de competențele noastre, ci de procedurile pe care le avem aici în Parlamentul European pe fond. Din punctul de vedere al uh, pieței, al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, cele două domenii atât de importante pentru noi, eu am pus accentul pe o piață internă care să funcționeze nu doar pentru societăți, cât și, dar și pentru cetățeni, cetățeni și consumatori care să se bucure de beneficiile aduse de un cont bancar. Tocmai de aceea este necesar să mă refer la cele auzite în această dezbatere la care am asistat. Schimbul de conturi trebuie să fie posibil și în mod transfrontalier, într-un mod cât mai simplu posibil, așa cum se poate face un schimb de conturi și în cadrul unui, în interiorul unui stat membru. Acesta este un punct foarte important. În al doilea rând, și acum sunt de acord cu cele spuse de Peter Simon, este vorba de o serie de cazuri foarte diferite, de persoanele care nu au un adăpost, care nu au adresă fixă și care întâmpină greutăți în a deschide un uh, cont bancar, chiar dacă își doresc un uh, asemenea cont bancar. Este vorba de cetățenii din Bulgaria și din România care nu au nicio șansă pentru că în, pur și simplu în zonele rurale nu există un loc unde poți să-ți deschizi un cont bancar. Trebuie să ne asigurăm că profităm de noile mijloace de comunicație pe care le avem la, la dispoziție acum. Apoi, să nu uităm și de studenții Erasmus care se confruntă cu o problemă. Spun că trebuie să semneze un contract de închiriere, li se spune pe de altă parte că acest lucru nu este posibil fără un cont bancar. Merg la o bancă și li se spune că atâta vreme când nu au adresă în țara respectivă, nu pot deschide un cont bancar. Și este, uh, nu este un lucru uh, de dorit pentru studenții europeni, este un lucru foarte dăunător pentru Uniunea Europeană. Drept urmare, trebuie să ajungem la situația în care nu mai există niciun fel de discriminare. Și apoi trebuie să ajungem la un, o situație în care nu mai există o discriminare și sunt acoperite toate băncile care oferă conturi private dar și băncile, da, doar să exclud băncile care nu oferă conturi private, dar trebuie să fie acoperite toate băncile care oferă asemenea servicii. Este un aspect foarte important pentru a nu discrimina nici băncile, pentru că ne dorim ca aceste conturi de bază să fie oferite la condițiile cele mai profitabile, dacă este posibil chiar gratis, astfel încât și oamenii care nu au uh, foarte mulți bani să poată beneficia de un asemenea cont. Apoi, ultimul punct la care doresc să mă refer, văd că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, se referă la informații. Desigur, uh, cetățenii trebuie să știe ce îi așteaptă când deschid un cont bancar. Și acest aspect este foarte important uh, pentru a înțelege această problematică. Toate aceste puncte se reflectă și în propunerea de amendament pe care le-am făcut. După cum am spus, am încercat să lucrăm cât mai repede în IMCO, însă nu pot să fac uh, minuni și va trebui să vedem ce se va întâmpla cu calendarul până la urmă. Mulțumesc. Doamna președintă. Ați spus că pe data de 4 și 5 va fi tradus raportul, raportul sau amendamentul? Când sunt, uh, care sunt termenele limite de depunere a amendamentelor? Doamna Gebhardt, am depus deja raportul, din păcate, uh, timpul pentru traducerea rapoartelor în Parlamentul European s-a prelungit în urma uh, reducerilor bugetare și traducerile, traducerea raportului va fi disponibilă pe data de 4 uh, noiembrie. Deși am, uh, am transmis deja raportul, nu înțeleg de ce. Doamna președinte, și care este termenul limită pentru amendamente? Așadar, din nou, de la bun început, am depus deja uh, raportul. Pe 14 octombrie vom discuta proiectul de raport. Pe 16 octombrie este termenul limită de punere amendamentelor. Pe 4 noiembrie va exista traducerea și apoi pe data de 5 noiembrie vom avea dezbaterea și pe data de 26 uh, noiembrie este prevăzut votul. Um, nu este prevăzută o altă întâlnire a Comisiei înainte, pentru că dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, aș fi propus să discutăm atunci. Da, deci amendamentele vor exista și vor fi traduse pe 4-5 noiembrie. Da, toate amendamentele. Toate. Da, deci înainte de a vota noi. Și noi suntem uh, Comisia Competentă pe Fond. Uh, deci, în cel mai uh, grav uh, scenariu, vom putea vota amendamentele dumneavoastră înainte ca Comisia IMCO să uh, le voteze. Și dacă rezultatul votului de la IMCO este puțin uh, diferit decât uh, votul de la noi, vom ține cont de aceste lucruri în cadrul uh, dialogului tripartit. Cred că este singura posibilitate pe care o văd de a economisi timp și de a include și amendamentele de la Comisia IMCO. Și eventual, dacă vom primi la timp uh, amendamentele de compromis, vom ține seama de acesta pe uh, lista de vot. Uh, o alternativă ar fi să avem o ședință extraordinară în, la Strasburg. Nu știu, poate vom uh, reuși cumva să găsim o soluție. Și acum, înconjurat de lumină, raportorul nostru, Jürgen uh, Clute, are cuvântul pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc. Nu mă mai refer la liberalismul de stânga, putem discuta altă dată despre asta. Înainte de toate aș vrea să constat și să mulțumesc pentru intervențiile făcute, care toate au fost în esență constructive. Nu am auzit pe nimeni să spună că este împotriva acestei preocupări din partea Comisiei. Diferența este în viziunile legate de un echilibru rezonabil între necesitățile în acest domeniu pe plan european și ceea ce există în clipa de față între statele membre, dar nu este o piedică care să nu fie de neînvins, iar aspectele legate de accesul democratic la conturi Ehm, aici nu trebuie să complicăm lucrurile din punct de vedere birocratic prea mult. Ehm, pentru că în clipa de față din amendamente înțeleg mai degrabă că există o tendință spre birocratizare decât spre relaxare. Iar în ce privește cele 28 state membre, eh, spusele lui Said, nu, bineînțeles că nu aș vrea să deschid eh, conturi în 28 de state membre. Pot mai degrabă imagina că membrul unui club select din Marea Britanie ar putea să pro, să-și provoace colegii de club să facă un asemenea demers. Este clar că nu trebuie fiecare individ să aibă conturi în 28 de state membre, dar atunci când un om are un interes, are, pleacă dintr-o țară și deocamdată pleacă într-o țară vecină uh, pe un termen limitat uh, și uh, deschide acolo un cont, nu se poate să-i spunem că are deja un cont la el acasă și că atare nu mai are dreptul să deschidă un cont și în țara în care se află temporar. Eu din acest punct de vedere cred că trebuie să flexibilizăm puțin această regulă. Da. Eu cred că propunerea că trebuie să ai o ă, anumită legătură cu țara în care îți deschizi un cont ă, este valabilă. Asta ă, nu înseamnă că cine are în țara sa natală un cont de bază să nu aibă posibilitatea să-și deschidă un alt cont acolo unde se află temporar. Dar Eh, nu putem eh, pur și simplu să spunem că dacă ai un cont în Uniunea Europeană, să nu ai dreptul să-ți deschizi altul. Sau așa cum am înțeles-o pe Astrid Luling, eh, să impui ideea că doar în țara de origine ai dreptul să deschizi un cont de bază pentru că în felul acesta împiedicăm pe cel care temporar se află în altă parte să aibă acces la un cont bancar. Deci, dar eu nu cred că până la urmă nu vom putea să ajungem la un numitor comun. Și o ultimă observație la Strasburg că am avut uh, o întâlnire cu Eubic și uh, ni s-a spus că în Finlanda, de pildă, salariile nu mai pot fi uh, plătite decât printr-un cont bancar. Trebuie să avem și o asemenea evoluție uh, în vedere. În Italia, de pildă, există reguli uh, că plățile uh, cash nu pot fi făcute decât până la 1000 de euro, în rest plățile trebuie să fie efectuate prin conturi bancare pentru a avea uh, un mai mare control asupra riscului eventualei spălări de bani. Deci eu cred că trebuie să clarificăm și problemele social-politice dar eu cred că plățile, dacă se bazează tot mai mult pe plăți interbancare prin, în baza unui uh, cont bancar, Trebuie să creăm condiția ca lucrurile să funcționeze în acest sens. Și uh, trebuie să înțelegem și că cetățenii din Bulgaria și din România, în clipa de față, nu au foarte mare încredere în sectorul financiar, în sectorul bancar. Deci, uh, sectorul bancar trebuie să se dezvolte astfel încât oamenii să capete încredere în acest sector. Altfel, nu vom reuși să armonizăm uh, piața uh, integrată europeană. De asemenea, sigur că condițiile legate de transparență sunt importante. Și poate o ultimă observație. În săptămâna trecută am avut posibilitatea într-un uh, oraș vecin să mă întâlnesc cu oameni uh, care sunt fără uh, adăpost și acolo mi s-a spus că există uh, lucrători din Europa răsăritană care vin în Germania și care pentru o perioadă mai îndelungată nu au uh, o locuință care, mai de, care locuiesc în uh, azile de noapte, de pildă, pe o perioadă mai lungă, dar care în același timp lucrează deja. Uh, deci și ei au nevoie de um, acces la un cont bancar pentru că sunt lucrători care se află în căutarea unei locuințe care nu au găsit-o încă. Dar în ce privește reședința uh, în Uniunea Europeană trebuie să fim foarte precauți în definiția noastră pentru a nu exclude această categorie socială de la accesul la un cont. Dar în felul acesta cred că am respectat și uh, timpul acordat pentru că este aproape 6 și 30 de minute și vom mai avea întâlniri cu raportorii din umbră pentru a cădea de acord. Mulțumesc foarte mult, Jürgen. Mm, astăzi credeam că vom termina mult înainte de ora 6, dar uh, acest uh, ultim raport uh, de fapt ne-a pasionat pe toți. Deci noi vom vom încerca să votăm în comisie cât mai repede posibil, să vedem care vor fi datele. inițiale. era vorba de 14 octombrie, dar nu cred că se va putea Uh, pentru că uh, trebuie să primim și amendamentele de la IMCO. Deci, între timp însă veți continua munca voastră pe marginea uh, amendamentelor de compromis și vom mai vedea care trebuie, ar trebui să fie calendarul. Vom cădea de acord și cu colegii de la IMCO. Iar următoarea noastră întâlnire va fi în viitorul apropiat. Este vorba luni de 30 septembrie la ora 15. Mulțumesc foarte mult!